proiectul de ordine de zi. Primul punct de pe ordinea de zi este, bineînțeles, adoptarea proiectului de ordine de zi. Există observații? Încă ceva. Aceasta este o nouă sală de reuniune. Putem folosi teoretic cartelele de vot, deci uh, totul e în regulă din punctul acesta de vedere. Și trec la punctul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui. Punctul 4, prezentarea făcută de ombudsmanul european Nichiforos Diamanduros a raportului special în urma proiectului de recomandare adresat Comisiei Europene cu privire la discriminarea interpreților independenți pe criterii de vârstă. Prezentarea aceasta va fi, deci, făcută de domnul Diamanduros. Więc mi jest bardzo, bardzo mi jest przyjemnie przywitać pana Și mă bucur să îi urez bun venit îi voi da cuvântul de îndată pentru a ne prezenta conținutul raportului său special care se referă la așa numiți interpreți freelance. Este vorba despre recomandarea făcută comisiei. După cum știți, am vrut să redactăm un raport concis pe această temă, însă, din păcate, conferința președinților nu a acceptat această inițiativă a noastră, Săptămâna trecută am făcut uh, această cerere la Strasburg, cererea a fost respinsă însă. Urmează apoi punctul 5, care a fost uh, eliminat, deci, de pe ordinea de zi. Dacă domnul Martinez Martinez vrea să ne spună ceva despre acest punct, uh, poate să o facă, însă, în orice caz, punctul acesta nu mai figurează pe ordinea de zi a reuniunii de astăzi. Voiam să vă mai spun că petiționarii sunt prezenți în sală pentru anumite puncte 6, 7, 9, 12, 13, 14. Mâine. La punctul 29 va fi prezent petiționarul și un ministru. Încă un amănunt. Punctele 5, 18, 35 și 38 au fost retrase de pe ordinea de zi. Votul raportului doamnei Sinet și al doamnei Auken vor avea loc mâine după reuniunea coordonatorilor care se desfășoară începând cu ora 9. Votul va avea loc la ora 10. Vă rog să vă aduceți cartele de vot electronice mâine, pentru că, după cum știți, în această sală de reuniune suntem bine echipați, dispunem de echipamentul necesar și mâine sunt uh, prevăzute multe voturi. Va fi deci mult mai simplu dacă toată lumea va avea asupra sa cartelele de vot electronice. Sir Robert are cuvântul. Mulțumesc, Înainte de a trece mai departe, aș vrea să precizez un lucru. De altfel, am transmis uh, un e-mail secretariatului. Mâine vom vota și vor fi niște voturi controversate. Aș vrea să mă asigur că respectați regula 178 cu strictețe. Va fi necesar, confirm acest lucru, este important să respectăm această regulă. Reamintesc acest lucru la 24 de ore înainte de vot. Mulțumesc, sunt conștient de problema și împărtășesc poziția dumneavoastră. putem să vorbim despre asta, vom cere ca articolul să fie respectat. I want to put on... Domnule președinte, observație legată de regulament. Aș vrea să propun să nu acceptăm decizia conferinței președinților de comisii care au respins posibilitatea de a redacta un raport pe tema abordată de raportul ombudsmanului. Parlamentul a luat deja poziție asupra acestui subiect. Ar trebui să votăm în plenară pentru a-l susține pe ombudsman, cu alte cuvinte pentru a susține decizia pe care a luat-o deja Parlamentul și pe care Comisia nu o acceptă. Decizia Tribunalului nu este acceptată de Comisie. Ar trebui să ne adresăm Comisiei pentru a o îndemna să respecte decizia ombudsmanului, ca și Parlamentul. Ar trebui să facem acest lucru fără dezbatere. Este un caz excepțional. Ombudsmanul va fi reales. Dacă nu prezentăm acest raport acum, poziția ombudsmanului va rămâne fără urmări foarte mult timp. Iată de ce cred că comisia noastră ar trebui să redacteze un raport pe care să îl adopte în reuniunea comisiei de la Strasburg un raport în care să facă apel la adresa comisiei și la conferința președinților de comisii și, eventual, să facă un apel la adresa biroului. Este o situație excepțională. Decizia spune că nu ar trebui să introducem rapoarte suplimentare, cu excepția cazurilor excepționale. Nu este vorba despre o dezbatere în Parlament, ci doar despre un vot, în acest caz excepțional. De aceea, domnule președinte, vă rog să aveți în vedere punctul 5 și să decideți cum ar trebui să procedăm pentru ca raportul să fie inclus pe ordinea de zi a plenarei. Vă propun să nu purtăm această discuție acum. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Vom putea avea un scurt schimb de opinii mâine la reuniunea coordonatorilor și voi face tot posibilul. Încă o dată vă mulțumesc în orice caz pentru observațiile cu care sunt de acord. Dragi colegi, mi se cere să închid petiția 939. Petiționarii sunt mulțumiți, sunt uh, satisfăcuți de rezultatele obținute. Este vorba despre pensiile din uh, Luxemburg. De asemenea, mi se propune să închei petiția 616.05, 1733 și 8006. De asemenea, 1265 pe 07. În ceea ce privește petițiile de la rubrica B, care ar trebui închise pe baza răspunsului scris al comisiei, membrii comisiei noastre au cerut să nu închidem aceste petiții deocamdată. Este vorba despre numărul 69 și dacă există și alte petiții pe care doriți să le transferați de la rubrica B la rubrica A, vă rog să luați legătura cu secretariatul înainte de sfârșitul acestei reuniuni. Acum, la diverse. Pe 28 ianuarie, la o invitație a petiționarilor pe care am primit-o în toamnă, m-am dus la Newcastle, pentru a mă întâlni cu toate părțile aflate în conflict. Este vorba despre petiția cu privire la deșeuri pe care o cunoașteți cu toții foarte bine și la Newcastle m-am întâlnit cu mai multe persoane. A venit și doamna Fiona Hall, care a participat la toate reuniunile care au avut loc. Petiționarii au avut ocazia să ne prezinte situația, care sunt datele problemei, am constatat că această uh, uzină de incinerare a deșeurilor era foarte aproape de locuințe. Petiționarii ne-au dat informații detaliate cu privire la istoricul acestei uh, situații. Am acceptat această invitație care mi-a fost uh, lansată de primarul orașului Newcastle am vorbit, deci, cu primarul și voi redacta un raport referitor la această vizită, raport pe care sper să vi-l pot distribui rapid. Sir Robert. Nu am auzit uh, toată intervenția dumneavoastră, însă referitor la vizita de la Newcastle, aș vrea să repet că m-am consultat cu coordonatorii altor grupuri politice și cu alți membri ai acestei comisii și aceștia nu au fost consultați. Comisia nu a fost consultată, nici coordonatorii în mod direct. Eu am fost abordat de un coleg care a vrut să știe despre ce a fost vorba, pe, pentru că nu era la curent și nici eu nu eram la curent și deci nu am putut să-i răspund. Situația aceasta nu se mai poate repeta și de aceea aș vrea să insist pentru ca, unul, de acum înainte, mai ales în perspectiva alegerilor, trebuie să vă consultați cu coordonatorii înainte de a organiza astfel de vizite și în special cu coordonatorii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Ați uh, abordat deja subiectul și uh, vom avea în vedere această chestiune. Mai există cereri de intervenție la punctul diverse? Nu. Ca atare îi dau cuvântul mediatorului domnului Diamanduros. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața. Domnule președinte, stimați deputați, Îmi cer scuze, bună ziua mai degrabă decât bună dimineața. Cred că se datorează stresului de a mă afla în această comisie. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru această ocazie de a face o prezentare pe baza acordului pe care l-am încheiat cu dumneavoastră de a veni aici ori de câte ori redactez un raport special. Rapoartele speciale sunt o armă specială. După cum știți, Instituția ombudsmanului, care s-a răspândit în întreaga Europa, nu are puterea de a lua decizii juridice obligatorii. Însă aceasta nu este o slăbiciune. Ombudsmanul, chiar dacă nu poate lua decizii obligatorii, poate fi mai flexibil decât un tribunal și criteriile aplicate pot fi mai uh, vaste lăsând cetățenilor posibilitatea de a opta între o soluționare judiciară și una nejudiciară. Ombudsmanul se bazează pe capacitatea de convingere pe baza unor argumente uh, clare și pe baza sensibilizării opiniei publice. Numărul de rapoarte prezentate, 16 rapoarte, dovedesc faptul că în majoritatea cazurilor instituțiilor, instituțiile au cooperat bine între ele. Ombudsmanul are însă posibilitatea de a redacta un raport special, în special atunci când face un proiect de recomandare. Acest raport special permite instituției afectate să își schimbe poziția. Astfel de rapoarte nu trebuie prezentate prea frecvent, ci numai asupra subiectelor importante în privința cărora ombudsmanul poate convinge instituția respectivă să-și schimbe poziția. Parlamentul European este suveran în ceea ce privește felul în care abordează rapoartele ombudsmanului. Sper că atunci când abordează un raport special, Parlamentul ține cont de dreptul de a ține cont de faptul că dreptul de a face apel la ombudsman este un drept fundamental al cetățenilor. Acest drept se află la baza activității ombudsmanului. Dați-mi voie să mă refer acum la raportul din 4 decembrie 2008 ca urmare a investigației plângerii 185-2005 ELB. Reclamantul a lucrat ca interpret de conferință freelance timp de peste 35 de ani. Cu alte cuvinte, a fost un AIC. Din 1999, Comisia și Parlamentul au hotărât să nu mai angajeze interpreți care au depășit vârsta de 65 de ani, aceasta pe baza faptului că RAA-ul fixează o dată a o vârstă a pensionării de 65 de ani. Reclamantul a inițiat o procedură în fața Tribunalului de Primă Instanță. În 2004, Tribunal de Primă Instanță a hotărât că Comisia a decis, Tribunalul a decis că Comisia nu a avut dreptate să aplice RAA în acest caz. De asemenea, a decis că vârsta interpreților nu este un factor relevant pentru evaluarea competenței interpreților. Conform reclamantului, Comisia refuză în continuare să îl angajeze ca interpret independent chiar și după decizia Tribunalului de primă instanță. Reclamantul mi-a trimis o plângere. Comisia afirmă că a restabilit politica de recrutare dinainte de 1999. De asemenea, a spus că va aplica această politică așteptând apelul adresat uh, Curții Europene de Justiție. O analiză atentă a politicii Comisiei mi-a permis să stabilesc că nu este conformă deciziei Tribunalului de primă instanță. Comisia a afirmat că era justificată să recruteze interpreți pe baza nevoilor serviciului, baza, bazându-se pe uh, competențele lingvistice, vârstă și așa mai departe. A afirmat că este uh, justificată în a, a trata interpreții de peste 65 de ani în mod diferit, pentru că este obligată să ofere oportunități interpreților tineri. Comisia a subliniat faptul că susține financiar formarea interpreților tineri. De asemenea, a spus că interpreții tineri trebuie să dobândească experiență și, de asemenea, a afirmat că interpreții tineri au mai multe șanse de a-și adăuga limbi în combinație. Eu am făcut observația că principiul nediscriminării pe criterii de vârstă din uh, articolul 31 reprezintă un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform acestui principiu, o persoană nu poate fi discriminată pe criterii de vârstă, în afară de cazurile în care astfel de discriminări se justifică. Comisia a recunoscut că tratează diferit interpreții de peste 65 de ani. Am conchis, deci, că Comisia este obligată să aducă dovada că această abordare diferențiată este justificată. Interesul invocat de Comisie, formarea profesională a unei noi generații, generații de interpreți, este un interes legitim, însă am subliniat că Comisia nu a furnizat informații adecvate pentru a dovedi de ce anume trebuia să pună capăt angajării interpreților de peste 65 de ani pentru a proteja acest interes. Comisia nu a stabilit un echilibru adecvat între drepturile interpreților de peste 65 de ani și interesul său legitim. Am uh, observat de asemenea că obiectivul formării profesionale de noi interpreți poate fi atins fără a um, prejudicia drepturile interpreților de peste 65 de ani. Am considerat deci că Comisia nu și-a justificat tratamentul diferențial al interpreților, interpreților de peste 65 de ani și am considerat că Comisia trebuie să pună capăt tratamentului diferențiat și trebuie să ofere compensații financiare interpretului care a fost discriminat. În răspunsul la propunerea mea prietenoasă, Comisia s-a limitat să spună că Curtea de Justiție a anulat decizia Tribunalului de Primă Instanță. Comisia a afirmat că interpretarea sa Uh, originară a regulamentului era corectă, interpretarea în virtutea căreia nu oferea uh, posturi, contracte interpreților de peste 65 de ani. Cu alte cuvinte, Comisia consideră că este obligată să aplice era aul care afirmă că contractele se termină atunci când agenții împlinesc vârsta de 65 de ani. Domnule președinte, stimați deputați, am examinat cu atenție decizia Curții de Justiție. Curtea de Justiție a anulat decizia Tribunalului de Primă Instanță. Curtea de Justiție nu a decis asupra substanței cauzei și deci nu a decis în privința interpretării juridice a deciziei luate de Tribunalul de Primă Instanță. Curtea nu s-a pronunțat deci asupra substanței acestui, acestei cauze. Nu sunt de acord cu faptul că Comisia nu ar avea altă opțiune decât să încheie contractele persoanelor de peste 65 de ani. Cred că Comisia face acest lucru pentru că alege să o facă. După cum spuneam, interesul invocat de comisie, și anume acela de a crea oportunități de formare pentru interpreții tineri, este un obiectiv legitim, însă nu sunt convins că interzicerea recrutării interpreților de peste 65 de ani este un mijloc adecvat pentru a atinge acest obiectiv. Consider deci că Comisia nu și-a justificat în mod adecvat interdicția recrutării interpreților de peste 65 de ani. Este un caz de proastă administrare. Subliniez încă o dată că concluziile mele sunt conforme cu deciziile Tribunalului de primă instanță și ale Curții de Justiție. Decizia Tribunalului de Primă Instanță a fost anulată de curte care a spus că ar fi fost inadmisibilă, însă comisia nu a adus niciun argument legat de substanța acestei cauze. În sfârșit, Subliniez că într-o investigație similară la care s-a referit domnul Martinez Martinez, pe care am efectuat-o cu privire la angajarea de către Parlament a interpreților de peste 65 de ani, am făcut o recomandare Parlamentului și Parlamentul și-a schimbat practicile legate de angajarea interpreților de peste 65 de ani. Parlamentul a interpretat regulile aplicabile aceleași reguli aplicabile care consideră Comisia o obligă să nu angajează astfel de interpreți, le-a interpretat ca neprevăzând o astfel de obligație. De aceea este cu atât mai regretabil că faptul că cu atât am încercat uh, să evit proasta administrare de către comisie, comisia nu a răspuns în mod pozitiv. Consider că acest caz de proastă administrare legat de discriminare justifică un raport special înaintat Parlamentului. Aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și interpreților. Vă stau la dispoziție pentru orice cereri de clarificări suplimentare. Bardzo dziękuję za przedstawienie wyczerpujące tego problemu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare detaliată a situației. În numele Comisiei aș vrea să-i dau cuvântul domnului Dicarei. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule mediator, stimați deputați. Am ascultat cu mare atenție explicația mediatorului. A fost o explicație foarte clară Aș vrea să reamintesc situația așa cum o vede Comisia. Într-adevăr, începând cu anul 2000, interpreții freelance au devenit agenți interpreți de conferință. Conform statutului era aceștia au fost incorporați în sistemul statutar și motivul a fost să beneficieze de impozitul comunitar, să nu mai fie supuși impozitului național, ci celui comunitar. Începând din acest moment, s-a încercat să se armonizeze tratamentul uh, interpreților uh, freelance cu acela al funcționarilor și s-a considerat că acolo unde convenția nu are prevederi uh, specifice, erau se aplică uh, interpreților, agenților interpreți. Din 2000 am modificat convenția, tocmai am semnat o convenție modificată la sfârșitul anului trecut, a intrat în vigoare în luna septembrie, deci acum foarte puțin timp, și în această convenție se încearcă alinierea condițiilor de lucru ale interpreților independenți cu cele ale funcționarilor. De exemplu, bursele sunt uh, acum accesibile și interpreților independenți. Fără a mă întinde prea mult, începând cu 2000, am înscris cadrul contractual al agenților independenți în uh, contextul ERA, care prevede o limită de vârstă pentru interpreții uh, contractuali și așa mai departe. Și cum convenția nu uh, avea prevederi specifice, am considerat că limita aceasta se aplică interpreților independenți. E adevărat, acest lucru a fost contestat de Tribunalul de Primă Instanță, însă noi am introdus un apel și acest apel prevedea clauze de uh, Uh, anulare formale și pe fond. Curtea a anulat decizia Tribunalului de primă instanță și acest lucru a confirmat poziția noastră. Ați vorbit despre putere de convingere, domnule mediator. Cred că este cuvântul cheie aici. Am făcut și noi o muncă de convingere Credem că am adus argumente, argumente juridice, pentru a explica de ce avem dreptate. Ne confruntăm acum cu o situație în care puterea de convingere nu a fost suficientă, luăm notă de acest lucru și va trebui să vedem cum se prezintă situația în continuare. Vă mulțumesc! Foarte bine! Îi dau cuvântul domnului Martinez Martinez, apoi domnului Avromatis și apoi domnului Atkins. Mai sunt cereri de intervenție pentru că aș dori să închid lista oratorilor pentru a putea trece apoi la celelalte puncte de ordine de zi. Domnul Martinez Martinez. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun colegilor că vorbesc nu doar în calitate de membru al Comisiei, ci și în calitate de vicepreședinte al Parlamentului responsabil de multilingvism, deci tot ceea ce ține de traducere și interpretare în acest uh, Parlament. Cred că trebuie să fim conciși. Discutăm despre o acțiune a ombudsmanului care include o recomandare la adresa Parlamentului și a Comisiei pentru a soluționa această problemă, faptul că Parlamentul și Comisia au hotărât la un moment dat să nu mai ofere contracte uh, interpreților independenți de peste 65 de ani. Reacția Parlamentului și reacția Comisiei au fost radical diferite. Parlamentul acceptă argumentele ombudsmanului, sarcina ombudsmanului și Comisia nu acceptă această recomandare. Mă bucur să aud ultimele cuvinte ale responsabilului Comisiei. El spune că speră că uh, acest lucru va fi o oportunitate de a revizui această poziție. Prima reacție a Comisiei este caracteristică pentru aroganța pe care o observăm în fiecare zi, la toate nivelurile. Comisia nu vrea să accepte ca cineva să îi spună că ceea ce face nu este corect și că ar trebui să își corecteze comportamentul. Asistăm la această conduită zilnic. Comisia are impresia că este undeva deasupra tuturor, este deasupra uh, legii. Ori statul de drept se aplică Comisiei și Parlamentului. Parlamentul este organismul suveran al Uniunii Europene și a acceptat poziția ombudsmanului și credem că Parlamentul are misiunea și responsabilitatea de a susține ombudsmanului, să, de a susține ombudsmanul care are o autoritate care ne place sau ne displace uneori. Însă odată ce ombudsmanul a hotărât, cred că trebuie să încercăm să acceptăm și să ne supunem deciziei sale. Parlamentul este un organism al Uniunii Europene, nu este un organism omniputernic. Musulmanii vorbesc despre Dumnezeu ca fiind omniscient, omnipotent. Ei uh, vorbesc, îl uh, invocă pe Dumnezeu în toate discursurile. Noi avem două responsabilități. Prima, trei de fapt. Prima responsabilitate este să-l susținem pe ombudsman, să susținem decizia sa. A doua, să fim consecvenți în abordarea noastră și în practica noastră. Și a treia responsabilitate, să arătăm comisiei că și ea trebuie să se supună. Organismul ombudsmanului are misiuni care au legătură cu activitatea celorlalte instituții. Înțeleg așadar faptul că recomandările ombudsmanului sunt importante, relevante, sunt și urgente și nu ar trebui în niciun caz să contribuim la amânarea unei reacții care ar trebui să fie o reacție foarte simplă în uh, acest caz. Mulțumesc foarte mult, domnul Mavromatis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, domnului Diamanduros, mediatorului european, care, ca de obicei, arată că este perfect uh, coerent în prezentarea sa și care a analizat o chestiune foarte importantă care a atras atenția comisiei noastre și a atras atenția tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Așa cum spunea și Miguel, am cooperat de multe ori în mod direct cu ombudsmanul și consider că toate deciziile care au fost luate până acum și am fost unul dintre primii care am uh, uh promovat cauza interpreților, în 2005 a existat riscul reducerii numărului de interpreți în Parlamentul European și în Comisia Europeană din cauza unor dificultăți de ordin financiar. E bine, din fericire, am uh, făcut față situației nu am renunțat la interpreți și chiar am uh, recurs la noi interpreți, freelance și funcționari. Am uh, stopat o decizie, o uh, decizie pripită și am adoptat recomandarea ombudsmanului. Înainte de sfârșitul actualei legislaturi, sper că se va ajunge la un rezultat pozitiv Vom vedea care sunt problemele, le vom depăși și vom ajuta și Comisia pentru ca aceste chestiuni care au făcut obiectul dezbaterilor în comisia noastră să fie rezolvate înainte de alegeri. Consider că poziția colegului nostru, Martinez Martinez, este o poziție pozitivă, o voi susține și Aș vrea, domnule președinte, să putem adopta o nouă poziție față de comisie și aș vrea ca comisia să analizeze împreună cu ombudsmanul aceste chestiuni. Având în vedere că astăzi comisia și-a exprimat o poziție puțin diferită față de poziția inițială pe care a adoptat-o până acum, cel puțin sub forma în care ne-a fost transmisă până astăzi. Aș vrea, deci, să spun că susțin fără rezerve angajarea interpreților, independent sau nu, este ceva ce ține de multilingvism. Trebuie să promovăm multilingvismul cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, pentru că este esențial să dispunem de acest instrument în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, Sir Roberts. Domnul, a, domnul Diamanduros a prezentat lucrurile foarte clar și nu este ușor, având în vedere detaliile de ordin juridic. Aș vrea să pun câteva întrebări. În primul rând, dacă înțeleg eu bine, vorbim despre un amănunt tehnic și mie nu mi-e foarte clar dacă domnul Diamanduros consideră că acest aspect uh, tehnic este fundamental sau nu. Apoi, cum a, pe măsură ce mă apropii de vârsta de 65 de ani, sunt din ce în ce mai pornit împotriva celor care vor să scape de persoanele vârstnice. În orice caz, eu sunt uh, în, de plin în posesia capacităților mele mentale și sper să nu râdeți când spun asta, mă întreb dacă vârsta de 65 se aplică tuturor interpreților, tuturor angajaților sau doar agenților interpreți. Și de ce? Pentru că s-ar putea argumenta că aici ar putea face ceva după pensionare și mă întreb care este raționamentul Comisiei? Și a treia întrebare, proasta administrare este concluzia la care ați ajuns în mod inevitabil. Proasta administrare este decizia Comisiei sau considerați că faptul că nu a fost urmată recomandarea dumneavoastră este proastă administrare. Și, în sfârșit, coordonatorii din această comisie au decis de curând că nu mai vor tribunale. Întrebarea este cât de urgentă este această chestiune, dacă este urgentă trebuie să fie rezolvată dacă nu putem să o amânăm. În concluzie, domnule președinte, sunt de acord cu observațiile făcute de colegul meu vicepreședinte al Parlamentului și cu domnul Mavromatis. Eu trebuie să spun că nu mă impresionează absolut deloc răspunsul comisiei și îl susțin pe ombudsman. Cred că foarte multe depind de uh, urgența chestiunii, însă în orice caz sunt de acord cu cele spuse de ombudsman. Diamanduros să odpowiedzi Mulțumesc. Îl voi ruga mai întâi pe domnul Diamanduro să răspundă la aceste întrebări, după care vom face un rezumat al dezbaterii. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt să răspund domnului Martinez Martinez și domnului Mavromatis. Vă mulțumesc pentru susținerea de care dați dovadă și vă mulțumesc pentru modul în care v-ați exprimat poziția. Dacă îmi permiteți, o mică observație cu privire uh, la adresa comisiei. E pur și simplu suficient să vă puneți întrebarea aceasta. Putem sau nu putem? Poziția mea este foarte clară. Eu sunt convins de faptul că Comisia a ales în mod deliberat să ignore faptul că decizia curții se referă la aspectul procedural și nu la cauza de fond. Am în vedere că această cauză de fond nu a fost niciodată abordată în mod clar de către comisie, eu continui și mențin că acest lucru ar trebui să aibă loc. Iată deci diferența noastră uh, de, de, de puncte de vedere uh, cu privire la acest subiect și asupra faptului că uh, Curtea de Justiție, într-adevăr, a anulat o decizie. Dar, în această anulare, Curtea de Justiție nu a anulat substanța cauzei, ci doar punctul tehnic, procedural. În ceea ce privește chestiunile și întrebările adresate, abordate de domnul Sir Robert, Într-adevăr, a făcut câteva observații foarte interesante cu privire la faptul că se apropie de vârsta de 65 de ani și nu știu dacă dorește să devină un interpret freelance. Uh, poate că ar trebui să se grăbească pentru asta. Uh, v-ați referit la procedură și la substanță. Poziția mea, așa după cum v-am spus deja și cum am spus și comisiei, domnul Sir Robert, este faptul că în acest caz, ceea ce este important este faptul că comisia a ales să invoce o decizie a Curții de Justiție care a anulat o decizie a Tribunalului de Primă Instanță doar pe considerente tehnice, dar care nu se referă absolut deloc la conținut, iar sub, conținutul acesta nu a fost analizat. Serviciile juridice ale Parlamentului au acceptat să analizeze acest aspect și ne-au dat dreptate. Parlamentul uh, și-a adoptat o poziție și ar trebui ca și Comisia să, să fi făcut acest lucru, însă a preferat să nu o facă. După cum vedeți, acesta este nivelul. E un nivel de conținut. De aceea, această problemă este deosebit de importantă. Ceea ce a fost acceptat, bineînțeles, de către mine și de către Parlament, este de primă importanță. Se, decizia se referă doar la interpreții aici. De ce doar ei? Cred că e o întrebare pe care ar trebui să o adresăm atât Parlamentului cât și Comisiei, pentru că, având în vedere că e vorba de două grupuri de interpreți diferite, uh, interpreții AX sunt uh, disponibili și pot fi utilizați în mod corespunzător în caz de nevoie. Este evident că avem anumite nevoi de interpretare permanente și nevoi de interpretare care pot fi uh, ad hoc. Bineînțeles, aceștia pot fi, acești interpreți pot fi utilizați din când în când sau pur și simplu nu se face apel deloc la ei. Apoi, chestiunea ceea ce privește proastă administrare. Cred că această chestiune se bazează pe faptul, cel puțin în opinia mea, pe faptul că acum Comisia pre, își dorește să nu existe nicio acțiune legală care să poată fi introdusă în fața unui tribunal pe marginea acestui subiect. Este pur și simplu o decizie a Comisiei care refuză să acționeze altfel și invocă oarecare o așa zisă obligație legală. De aceea am ajuns la concluzia unei proaste administrări. Iar în final, întrebarea noastră cu privire la caracterul urgent sau neurgent al acestei chestiuni. Eu cred că este o chestiune urgentă, domnul Sir Robert, pentru că în momentul în care îmi închei cel al treilea raport anual, uh, vedeți că raportul meu va fi înmânat organismelor uh, corespunzătoare și acestea sunt cele care sunt responsabile de deciziile ce vor fi luate. Eu nu pot să-mi impun agenda uh, cu privire la aceste obiecte, dar odată ce spun acest lucru, e adevărat că voi, aș fi încântat, dar dacă această chestiune de principiu ar putea fi abordată în timp util. Și cred că ar trebui să fie abordată mai degrabă uh, acum decât mai târziu. Însă nu eu sunt cel care poate propune un calendar și poate impune un calendar în acest sens. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Diamanduros, pentru acest răspuns la întrebările ce v-au fost adresate. Dragi colegi, Trei persoane au luat cuvântul. Domnul Martinez Martinez, care trebuia să fie raportor, domnul Mavromatis, precum și Sir Robert, și fiecare dintre aceste trei persoane a recunoscut lucrul următor. Soluția propusă de către comisie este incorrectă. Cu toții au fost de părere că trebuie găsită o soluție pozitivă pentru uh, petiționar. De aceea vă propun ca în comisia noastră de petiții să primesc autorizația de a trimite o scrisoare președintelui Parlamentului, domnul Pottering, așa cum a propus domnul Martinez Martinez, o scrisoare în care să îi cer să redactăm totuși un raport care să poată fi uh, examinat pe durata acestei, acestui mandat. Poate că vom avea ocazia să discutăm acest lucru mâine la ședința coordonatorilor, dacă vă doriți cu adevărat acest lucru, însă cred că asta ar trebui să fie poziția noastră. Sir Robert, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles eu bine ce a spus domnul Diamanduros, pentru că el a fost foarte prudent când s-a referit la urgență și nu-l învinovățesc pentru prudența sa, e clar că trebuie să fie prudent, încă sunt neclarități în mintea mea în ceea ce privește urgența acestui subiect. în ședința coordonatorilor a fost luată o decizie și anume că nu vom mai avea rapoarte suplimentare până la sfârșitul mandatului și atunci aș dori să uh, vă întreb pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe domnul vicepreședinte, dacă ne-ați putea face un comentariu cu privire la caracterul urgent al acestei chestiuni. Și dacă într-adevăr acesta este demonstrat, vom face așa cum doriți. Dar eu nu mă refer acum la perioada de după alegeri și să lăsăm să amânăm pe după alegeri. Dar V-aș ruga, domnule președinte, și uh, l-aș ruga și pe domnul Martinez să-mi explice încă o dată acest lucru. Domnul președinte, mulțumesc. Doream să adaug faptul că reprezentantul comisiei, în momentul în care a luat cuvântul, ne-a dat câteva indicații, precum că comisia nu ar avea o poziție atât de rigidă ca în trecut. Dau cuvântul acum domnului Martinez Martinez. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și lui Sir Robert. Haideți să fim cinstiți. Eu apreciez abordarea pe care are comisia acum, pentru că îmi dă impresia că există oarecare loc de a ajunge la o înțelegere. Și cred că ar trebui să profităm de această ocazie, exact în secunda în care aceasta a fost exprimată. Aici întrebarea nu se referă doar la perioada de după alegeri, ci e vorba și de modul în care vom reorganiza tot modul nostru de funcționare, în care uh, ombudsmanul va funcționa pe viitor odată ce va fi reales. Deci, vedeți că e o perspectivă foarte lungă. Însă, dacă îmi dați voie, aș vrea să fiu foarte cinstit și onest. Am apreciat uh, poziția exprimată de către comisie, dar n-aș fi prea cinstit față de comisie și față de colegi dacă n-aș adăuga și faptul că Până în prezent am fost întotdeauna convins că Comisia și-a dorit să amâne cât mai mult timp posibil rezolvarea acestei situații. Poate că mă înșel, dar acesta a fost sentimentul meu, și anume că au existat anumite interferențe, n-aș putea să precizez din partea cui, interferențe care aveau drept scop să amâne cât mai mult posibil abordarea, rezolvarea acestui subiect. Poate că mă înșel, dar acum mi se pare că lucrurile s-au clarificat. Haideți să avem acest raport ca fiind un raport excepțional, pentru că, într-adevăr, este excepțional. Haideți să recomandăm în raportul nostru Comisiei uh, o anumită poziție și astfel vom testa bunăvoința Comisiei în uh, acest subiect și vom vedea în ce mod Comisia va reacționa la uh, ceea ce uh, a spus uh, domnul Diamanduros în ultimele sale fraze, în momentul în care a luat cuvântul. Proszę Państwa, myśmy... Domnul președinte, dragi colegi, lista celor care doreau să ia cuvântul a fost deja încheiată. Dacă îmi dați voie, aș vrea să dau din nou uh, cuvântul comisiei. Lista oratorilor este definitiv încheiată. Îmi pare foarte rău. Nu, am încheiat. Îmi pare foarte rău. Nu mai cere să luați cuvântul pentru că am încheiat. Domnul președinte, doamnă vă rog, ați ajuns după ce am încheiat lista oratorilor. Ca și domnul Hammerstein, ați ajuns prea târziu, îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră. Bun, hai să vedem. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Depoli, domnul Hammerstein, dacă toată lumea dorește să ia cuvântul din nou, nu vă pot da cuvântul din nou, pentru că altfel avem o grămadă de puncte de pe ordinea de zi pe care nu le vom putea discuta. Uh, un minut 30 la fiecare. Doar atât vă pot acorda, nimic mai mult. Przepraszam, wszyscy chcą zabrać głos na nowo, a myśmy dyskusję zakończyli. Da, se pare că din nou toată lumea dorește să ia cuvânt, atunci încheiem dezbaterea aceasta. Îmi pare foarte rău. Nu, domnul Hammerstein, vă dați seama, toată lumea dorește să ia cuvântul. Ori eu am încheiat deja lista oratorilor și nu pot să redeschid această listă pentru că altfel nu vom reuși să examinăm toate petițiile pe care le avem pe lista noastră. Așa că vă propun să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume petiția numărul 620 din 2008 adresată de domnul Iosef Staniec. Mi se pare că este în sală, de aceea am să-i dau cuvântul imediat. Uh, dear madam and gentlemen, before you will decide uh, Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Intervine domnul președinte. Înainte de toate, domnul uh, Staniec, vă rog frumos, dacă doriți să puteți interpreta în poloneză, pentru că interpretarea este asigurată, deci nu trebuie să, discută, să vorbiți în engleză. Doresc să mulțumesc domnului Diamanduros înainte de toate, uh, doresc să mulțumesc pentru vizita sa și pentru prezentarea sa. Uh, facem un minut pauză până când domnul Diamanduros iese. Mulțumesc.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 Înainte, aș ruga membrii acestei comisii, înainte de a lua o hotărâre cu privire la soarta acestei petiții, să încerce să țină seama și de elementele următoare. Iată, am câteva întrebări pe care aș dori să vi le pun și pe care v-aș ruga la care să-mi dați un răspuns. E vorba de elemente deosebit de importante. Polonezii din Silesia erau în jur de 150.000 în trecut. Astăzi mai, mai rămân doar 130.000 și nu e vorba doar de un fenomen demografic. Aceeași tendință se observă și la tinerii care mergeau la școală. 113.000 în trecut, doar 23.000 în trecut și 20.000 în ziua de astăzi. De ce minoritatea poloneză trebuie să se exprime în cehă în prezența altor polonezi? Dacă această petiție ar fi trebuit să fie adresată unei alte comisii, aș dori totuși uh, să vă puneți întrebările următoare. Oare modul în care sunt respectate drepturile minorităților în Republica Cehă și care uh, ar putea duce la concluzia că Republica Ceha are o atitudine corectă în acest sens? Iată o primă întrebare. Trebuie să știți că noi am trimis rapoarte la Consiliul Europei și ne putem pune întrebarea dacă, în lumina acestor rapoarte, într-adevăr, Republica Cehă asigură condiții de trai uh, decente și corecte pentru minoritățile care trăiesc pe teritoriul său. Articolul 18 al Convenției Cadru pentru protecția minorităților naționale permite un anumit număr de Uh, drepturi ace pentru aceste minorități, însă acestea nu sunt aplicate în mod concret pe teren în Republica Cehă. se spune aici că trebuie să existe un parteneriat între minoritatea respectivă și guvernul, în așa fel încât discuțiile să se poată purta pe un picior de egalitate. Însă eu aș dori să știu dacă lucrurile sunt într-adevăr monitorizate și aș dori să știu ce anume se poate face pentru a găsi o soluție. Domnul Stanislav Gavlei vă va prezenta câteva exemple care vor ilustra în mod clar uh, ceea ce doresc eu să vă transmit drept mesaj și care vă va explica clar ce se întâmplă cu aceste minorități în Cehia. Domnul Gavlik, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. E vorba aici de un subiect deosebit de important, deosebit de grav, pentru că în calitate de membru al minorității poloneze din Republica Cehă și în calitate de cetățean ceh, Uh, noi trebuie să facem față unor anumite mecanisme de control care contravin Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale. Protecția ce trebuie să ne fie acordată și care ne este acordată prin această convenție cadru, e bine, noi nu beneficiem de ea. Am depus o plângere pe lângă Consiliul Europei în acest sens Iar în cadrul acestei plângeri am descris toate dificultățile cu care ne confruntăm, și anume problema aceasta a bilingvismului care intervine. Astăzi, drepturile noastre sunt suspendate. Școlile în limba poloneză se închid și mai există și un alt aspect care, după părerea noastră, ilustrează foarte bine situația, și anume Parlamentul Republicii Cehe nu a adoptat nici până în prezent o lege împotriva discriminării. La aceasta se adaugă și faptul că societatea cehă are anumite dificultăți cu minoritățile. Cei care se află în regiunea noastră, spre exemplu, nu cunosc foarte bine care este poziția noastră și din această cauză autoritățile locale nu respectă prevederile Convenției Cadru pentru eh, drepturile minorităților și Republica Cehă pur și simplu nu respectă acest eh, act legislativ. Guvernul ceh a indicat că a ratificat carta cu privire la utilizarea limbilor, dar de fapt și drept nu e adevărat. Am verificat și în practică acest lucru nu este adevărat. Apoi, Nu, nu, apo, apoi noi am încercat să atragem atenția mass media asupra acestui subiect, dar am constatat că mass media pur și simplu nu prea este interesată să uh, abordeze acest subiect. Guvernul ceh nu a făcut ceea ce trebuia în cadrul Convenției cadrul pentru Protecția Minorităților și în, uh, pentru ratificarea cartei pentru utilizarea limbilor și, după părerea noastră, Republica Cehă pur și simplu nu și îndeplinește obligațiile. Iată, după părerea noastră, câteva elemente care ilustrează situația și aș dori să vă atrag atenția asupra asupra faptului că ar trebui să găsim un mecanism, un sistem care să monitorizeze în mod clar cum anume aceste texte europene au fost adoptate și puse în aplicare în Republica Cehă. Mulțumesc, mulțumesc spune domnul președinte, vă mulțumesc de asemenea și pentru prezență. Dau acum cuvântul reprezentanței comisiei, domnul Laurențius. Mulțumesc, domnule președinte. Respectarea drepturilor uh, minorităților și respectarea principiilor de nediscriminare sunt principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Într-adevăr, respectarea diversității lingvistice și culturale reprezintă o piatră de temelie a Uniunii Europene și de altfel este înscris în articolul 22 a Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului a Uniunii Europene, care prevede tocmai în articolul 22 că Uniunea Europeană respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Dar, în funcție de articolul 51 al aceleași carte a drepturilor fundamentale, care definește câmpul de aplicare al acestei carte, prevederile carte se concentrează pe instituțiile și organismele Uniunii Europene și pe principiul de subsidiaritate. Deci, statele membre sunt cele care trebuie să aplice uh, legislația europeană. Statele membre sunt cele care trebuie să uh, ratifice și să aplice în mod concret aceste principii. Și deci carta nu are, uh, nu prezintă, nu modifică în niciun fel uh, misiunile și repartizarea misiunilor așa cum a fost aceasta făcută în tratat. Ori, în funcție de acest tratat, vedem că nu există o prevedere obligatorie în acest sens, în așa fel încât să putem uh, răspunde afirmativ și uh, pozitiv la petiția uh, pe care o analizăm aici. Aș dori, dacă îmi permiteți, în fața acestei comisii, să amintesc câteva principii esențiale pe care Comisia le aplică în materie de multilingvism, principii urmărite pe ansamblu de către Comisie în ansamblul politicilor sale. Politica noastră uh, uh, include și uh, limbile minoritare și în comunicarea adoptată în septembrie 2008, 2008 565, Comisia indică foarte clar că există multe limbi naționale, regionale și a migranților care sunt uh, vorbite în Europa și care adaugă un plus față de moștenirea noastră culturală comună și trebuie ca aceste limbi să fie încurajate, utilizarea acestora să fie încurajată pentru o mai bună înțelegere a cetățenilor europeni între ei. Dar, cu toate acestea, definițiile sunt foarte clare, mai ales în ceea ce privește limbile regionale, uh, minoritare sau celor vorbite de către migranți. Și știm că în cadrul Consiliului Europei există un cadru legislativ în ceea ce privește utilizarea acestor limbi. În comunicarea sa din 2005, 695 din 2005, Comisia a cerut statelor membre să adopte planuri naționale care să promoveze multilingvismul și care să țină seama de uh, sistemele de învățământ în limbi minoritare. Și în funcție de artic uh, articolul 139 din tratat, statele membre sunt cele care au de plină responsabilitatea modului în care își organizează sistemul de învățământ precum și pentru diversitatea lor lingvistică. Iar rolul Uniunii Europene în acest domeniu nu este acela de a uh, înlocui acțiunile întreprinse de statele membre, ci de a le suplimenta prevederile Uniunii Europene în acest sens se referă la uh, programele de învățământ, spre exemplu Lifelong Learning din 2007 până în 2013, care propune posibilități de finanțare prin anumite subprograme, cum ar fi, spre exemplu, Leonardo da Vinci, Ludwig, uh, Comenius, care finanțează de asemenea și toate activitățile uh, legate de utilizarea limbilor prin punerea în rețea, etc., etc. Iar Comisia, bineînțeles, susține bine aplicarea concretă a dreptului internațional în vigoare, însă nu are singură posibilitatea de a uh, lua măsuri în momentul în care statele membre nu respectă aceste prevederi. După cum vedeți, această materie, aceste subiecte sunt de competența uh, din punct de vedere juridic al Consiliului Europei și din punct de vedere politic a statelor membre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Doamna Zdanoca. Thank you, Mr. Chairman. As I'm reading in these uh, recommendations. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc petiționarilor pentru informațiile pe care ni le-au adus și pe care le-au prezentat aici în uh, Comisia pentru Petiții, dar și în cadrul intergrupului pentru minorități. Uh, eu sunt vicepreședinta acestui intergrup pentru minoritățile naționale și noi, bineînțeles, cu toții știm că după extinderea Uniunii Europene, numărul de minorități, procentul de minorități, pur și simplu s-a triplat. Și știm foarte bine că acest subiect este unul esențial. Și poate că este chiar un subiect nou pentru uh, statele cu vechime care nu au avut decât să se preocupe decât de uh, limbile migranților. După cum vedeți, E un subiect important care se referă la, în mod concret la drepturile oamenilor și, după cum vedeți, n-ar trebui să existe frontiere în acest sens. În consecință, având în vedere abordarea aleasă de către intergrupul nostru pentru minorități naționale și având în vedere evoluția legislației cu privire la nediscriminarea minorităților, cred că trebuie să facem o distinție foarte clară aici. E vorba de minorități etnice și lingvistice care ar trebui să aibă uh, anumite privilegii și anumite drepturi. Însă, din ceea ce știm noi în ceea ce privește Convenția Cadru a Consiliului Europei, avem totuși anumite uh, îndoieli asupra modului în care uh, sunt definite aceste categorii de minorități. În ceea ce ne privește, știm că nu au existat niciun fel de rezerve exprimate din partea Cehiei cu privire la această convenție cadru și atunci ar trebui să respecte drepturile tuturor minorităților prezente pe teritoriul lor. această informație pe care tocmai am primit-o este interesantă, însă ce se va întâmpla după? Pentru că de patru ani de zile de când există intergrupul nostru am putut să facem anchete cu privire la un număr important de încălcări ale drepturilor minorităților în Uniunea Europeană și suntem la curent cu acest gen de probleme. De aceea, cred că Petiționarul nostru nu, accept, nu așteaptă doar o, o informație sau o decizie vagă, ci mai degrabă așteaptă un răspuns clar din partea noastră. Poate că am putea să explicăm faptul că um, Convenția Cadro a Consiliului Europei nu este o legislație europeană. Eu cred că petiționarii știu deja acest lucru și modul în care ne-au explicat lucrurile, clar, au demonstrat acest lucru în prezentarea pe care au făcut-o. Um, problema este acum cât de mm, pregătită este Uniunea Europeană să devină un exemplu pozitiv față de toate statele membre uh, ale Consiliului Europei, un exemplu pozitiv pentru respectarea articolelor prevăzute în, acest, uh, în această convenție cadru. Și dacă nu este cazul, în această regiune din Zaolzia, regiune cehă uh, unde trăiesc foarte mulți polonezi, atunci știm că Uniunea Europeană este un membru aparte al Consiliului Europei și ar trebui să um, se asigure de faptul că această convenție cadru a Consiliului Europei este cu adevărat aplicată. Trebuie să vedem care sunt obligațiile pe care le putem asuma la nivel de Uniune Europeană și care sunt obligațiile care revin statelor membre. Bineînțeles că ar trebui să mă refer acum la anumite rezoluții care au fost luate de către Parlamentul European și în care se recomandă tuturor statelor membre De altfel, mi-amintesc că am susținut și am promovat o rezoluție în acest sens, pregătită de către Comisia Libe și de către Comisia de Ocupare cu privire la nediscriminarea minorităților și mi-aduc aminte că au fost cel puțin 3-4 rezoluții uh, similare care au fost acceptate de către Parlament și care se refereau la faptul că statele membre trebuie să-și îndeplinească obligațiile ce le revin din Convenția Cadru a Consiliului Europei. De asemenea, statele membre trebuie să elimine orice formă de discriminare sau de restricție care ar putea exista la acest nivel și cred că uh, Uh, comisia greșește când spune că uh, nu are nicio competență la acest nivel, cu atât mai mult cu cât uh, Republica Cehă și Polonia sunt membre, state membre noi în Uniunea Europeană. Și știu foarte clar că au obligația de a respecta drepturile minorităților și de a nu le discrimina. Acest lucru face parte din criteriile de la Copenhaga și doar respectând criteriile de la Copenhaga ne putem baza pe aceste criterii și ne putem adresa autorităților cehe. Uh, știm foarte clar care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un stat în momentul în care acesta devine un stat candidat. Comisia ne-a prezentat concluziile sale, le dacă le acceptăm așa cum ni le-a prezentat, atunci asta înseamnă că nu mai avem niciun fel de obligație și nici nu mai trebuie să mai îndeplinim criteriile de la Copenhaga. De aceea sunt de părere că această petiție trebuie declarată ca fiind admisibilă și trebuie să fie examinată în temeiul criteriilor de la Copenhaga, care sunt de asemenea criterii importante ale Uniunii Europene. Mulțumesc! spune domnul președinte. Bineînțeles, această petiție a fost deja declarată admisibilă de foarte multă vreme. Dacă n-ar fi fost cazul, n-am fi abordat-o acum. De aceea am să dau acum cuvântul domnului Zuliumic și domnului Slanislav. Mai sunt și alte cereri de luare de cuvânt? Domnul Ducaziolomi și apoi doamna Stanișevska. Vă rog. képviselői az Európai Parlament elé, vagyis a Petíciós Bizottság elé. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert létezik ez a kisebbségvédelem. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mă alătur celor spuse de colega mea. E clar că aici e vorba de chestiuni deosebit de importante. Această convenție cadru nu poate fi ignorată. Este o convenție deosebit de importantă, care a fost redactată cu multă grijă de către Consiliul Europei Acum, statele membre sunt cele care trebuie să aplice în mod corect aceste prevederi. Și în această chestiune, guvernul ceh este cel care ar trebui să-și asume obligațiile. Dar problema este că minoritățile nu prea au un cuvânt de spus. Iar carta cu privire la utilizarea limbilor este aplicată de către guverne prin anumite organisme care le reprezintă, dar trebuie să vedem că în practică lucrurile sunt mai dificile. Trebuie să vedem care este țara de origine care este țara în care uh, persoana respective și-a ales domiciliul. Vedem că aici țara de origine este Polonia și poate că și autoritățile poloneze ar trebui să aibă ceva de spus în ceea ce privește modul în care sunt tratate minoritățile poloneze în Cehia. Colega noastră are absolută dreptate când spune că importanța minorităților în Uniunea Europeană este din ce în ce mai crescândă. E vorba de milioane de cetățeni care aparțin într-un mod sau altul unei minorități din Uniunea Europeană. Și astăzi, în Uniunea Europeană, din păcate, încă nu avem un dispozitiv care să ne permită în mod formal să protejăm aceste minorități. Și atunci aș dori să repet încă o dată, există un instrumentar juridic la nivelul Consiliului Europei, anumite texte legislative care se referă la autonomia și la modul în care putem utiliza limba maternă și cred că trebuie să utilizăm toate aceste prevederi, să facem tot ceea ce putem pentru a integra aceste prevederi în legislația europeană, în așa fel încât și noi, în Uniunea Europeană să putem asigura o protecție de înalt nivel pentru aceste minorități. După cum am spus, problema cea mai mare este tocmai această absență de cadru de juridic. Uh, de aceea, recomandarea pe care o facem este una înțeleaptă. E nevoie ca acest punct să fie înscris pe ordinea de zi. Intergrupul pentru minorități este de asemenea un for în care putem discuta uh, acest gen de subiecte și aparțin acestui intergrup. Dar mai există și anumite aspecte, aș spune eu, ciudate. Convenția cadru este într-adevăr un document al uh, Consiliului Europei. Deci, poate că ar trebui să aducem acest subiect în discuție și ar fi trebuit să facem asta de multă vreme. Știți foarte bine că Consiliul Europei, prin instanțele sale competente, exercită o supraveghere uh, a modului în care se aplică Convenția Cadru. Poate că putem îmbunătăți lucrurile în acest sens. Uh, nu uitați că e vorba de un subiect important și pe Tocmai în temeiul acestei importanțe, uh, petiționarii s-au adresat Parlamentului European, pentru că cetățenii europeni trebuie să-și poată exercita drepturile în momentul în care au nemulțumiri și trebuie să se poată folosi de posibilitățile oferite de către instituțiile europene, dintre care și Parlamentul. În ceea ce privește protecția minorităților, nu trebuie să uităm importanța Tratatului de la Lisabona. Acolo există câteva prevederi care n ar putea ajuta, dar din păcate Tratatul de la Lisabona încă nu există în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Stanișesca. Foarte pe scurt, domnule președinte, eu locuiesc la 30 de kilometri de Zaolzia și ceea ce ați auzit e adevărat, să știți, eu constat lucrul acesta în fiecare zi. Minoritatea poloneză se află acolo de sute de ani și uh, vedem că uh, Uh, frontiera este cea care uh, a fost schimbată, nu locuitorii. Situația este dificilă și o susțin pe doamna Jdanoca. Noi trebuie să facem într-adevăr, să lansăm un apel către comisie tocmai pentru ca aceasta să găsească o soluție, o soluție obligatoare, constrângătoare în uh, sânul Uniunii Europene pentru a asigura protecția minorităților naționale, pentru că într-un mare număr de state membre uh, majoritatea pur și simplu ignoră drepturile minorităților și asta duce la situații de discriminare și dacă nu facem uh, nimic, dacă nu suntem atenți la situația minorităților, nimeni nu se va preocupa de acest lucru. Bineînțeles că trebuie să avem anumite așteptări din partea Comisiei. Comisia trebuie să propună o soluție juridică. Comisia Europeană este un instrument important în acest sens. Pe de altă parte, pe baza criteriilor de la Copenhaga, trebuie ca și Comisia Europeană să lanseze, să, la, să pună o întrebare foarte clară, să adreseze o întrebare clară guvernului ceh, uh, explicând care este situația minorității poloneze, tocmai pentru a arăta că uh, are anumite îndoieli, anumite întrebări în ceea ce privește situația din uh, această regiune, în ceea ce privește comportamentul guvernului ceh față de aceste minorități în această regiune, Zaolzia. Mulțumesc! spune domnul președinte, cred că da. Ne putem, așa cum ați sugerat, ne putem adresa Comisiei Europene în așa fel încât aceasta să se adreseze la rândul ei autorităților cehe. Comisia noastră PETI poate recontacta reprezentanța cehă pe lângă Uniunea Europeană pentru a uh, indica uh, gradul de îngrijorare pe care îl avem față de această chestiune. Dragi colegi, declarăm această petiție în continuare deschisă și vom transmite informațiile cu privire la această petiție Comisiei Libe și aș dori ca doamna Ștanoca, vă rog doamna Ștanoca, mă ascultați? Vă rog să vă puneți căștile pentru că vreau să vă spun ceva important. Am să repet încă o dată pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră nu m-ați ascultat, doamna Jdanoca. Ori e vorba de un subiect care vă interesează, în vedere că ați luat cuvântul. Uh, deci, ne vom adresa Comisiei Libe, Comisia din Parlament, bineînțeles și ne vom adresa de asemenea și intergrupului pe care dumneavoastră tocmai l-ați uh, menționat, vom prezenta această situație și de asemenea ne vom adresa și reprezentanței cehe aici pe lângă Uniunea Europeană, tocmai pentru a o informa despre uh, ceea ce am constatat noi și vom uh, contacta de asemenea și reprezentanța poloneză pentru a o informa despre această problemă. Doamna Stanișevska ne spune că nu trebuie contactată reprezentanța poloneză. Uh, cred că Comisia Europeană, spune doamna Ștanovska, este cea care, Stanișevska, care trebuie să uh, acționeze. Reia domnul președinte, da, într-adevăr, Comisia Europeană, bineînțeles, vom discuta uh, cu ea și vom uh, comunica Comisiei faptul că o propunere a fost făcută aici și că așteptăm din partea sa o eventuală rezolvare, a, o propunere de rezolvare a acestei uh, situații. Doamna Zdanoca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea totuși să schimbăm formularea. Pentru că a, a, spuneam că trebuie înaintată această petiție intergrupului nu numai pentru informare, ci și Comisiei Libe și, comisii, și intergrupului, nu numai pentru informare, ci pentru examinare. Exact, exact, spune domnul președinte. De tocmai asta spuneam. Iată că am terminat acum cu acest punct. Mulțumesc foarte mult, domnule Staniec, precum și colegului dumneavoastră care v-a însoțit. Bineînțeles, vă vom ține la curent cu uh, deciziile ulterioare Uh, deocamdată nu vă putem spune nimic mai mult, ați auzit toată dezbaterea noastră. A, încă un lucru, adaugă domnul președinte. Aș dori să vă informez despre faptul că domnul Kassler este membru a comisiei noastre și membru PPE. Vă urez bun venit în calitate de nou membru al comisiei noastre. Haideți să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume punctul 7, vorba de petiția numărul 188 din 2006, adresată și petiția 1198 din 2008, adresată doamna Crazuca și domnul Maior. În principiu, domnul Maior trebuie să fie în sală. Unde este? Nu-l văd. Unde este? Domnul Maior, sunteți în sală? Se pare că nu este în sală. Domnul Maior este în sală sau nu este? Petiționarul. Atunci, dacă domnul Maior nu este și dacă nimeni nu este prezent pentru a se exprima în numele sau așa cum se întâmplă de obicei, în principiu petiționarul, dacă nu vine personal, este reprezentat și ni s-a spus, de altfel ni s-a comunicat că va fi prezent. Atunci dau cuvântul domnului Radek Casta, numele Comisiei. European Parliament. Thank you, Mr. Chairman. I would like just refer to... Mulțumesc, domnule președinte. Voi face referire la comunicarea Comisiei din 25 ianuarie 2007. Se pare că noua petiție repetă, reia argumentele din acea uh, comunicare, petiție din 2006, când Comisia a sugerat ca instituțiile poloneze să verifice această problemă, iar Comisia PETI a emis o comunicare completă. Nu cred că a fost încălcată legislația comunitară în legătură cu uh, emiterea formularelor de detașare între autoritățile poloneze și alte instituții din statele membre. Emiterea certificatelor de detașare este o regulă excepțională, o excepție de la uh, regula care spune că lucrătorii sunt supuși legislației statului în care lucrează. Trebuie să fie îndeplinite anumite criterii pentru ca lucrătorii să fie eligibili pentru aplicarea acestei excepții. Această condiție a fost stabilită prin dreptul comunitar și prin, instrument, prin hotărârile Curții Europene de Justiție. Procedura s-a materializat prin decizia comunității administrative în, și a fost materializată într-un uh, ghid privind detașarea. Voi prezenta câteva caracteristici, câteva chestiuni, câteva date statistice din 2005. În 2005, 82 de mii de lucrători uh, au beneficiat de certificatul E101 și 106.000 de astfel de certificate au fost emise din Polonia în Germania. Datele statistice arată tendința de creștere în emite al numărul acestor formulare se pare că nu există niciun acord restrictiv între Germania și Polonia care încalcă regulile aplicabile în acest domeniu și stabilite de legislația comunitară și de hotărârile Curții de Justiție a Comunităților Europene. Trebuie să adăugăm că aceste reguli referitoare la emiterea certificatelor uh, trebuie să fie referitoare la o perioadă temporară de maxim 12 luni. E vorba de o excepție și are legătură și cu protecția lucrătorilor și libertăților economice, evitarea dumpingului economic, pentru că trebuie să fie îndeplinite anumite criterii de către societatea care dorește să își detașeze lucrătorii către un alt stat membru pentru a nu distorsiona piața locală într-un alt stat membru. Deci vă trimit la comunicarea anterioară din 25 ianuarie 2007. Serviciile comisiei nu au informații în legătură cu uh, o proastă administrație, administrare de către uh, instituțiile poloneze în emiterea certificatelor E. Din contră, numărul acestora crește și regulile și procedurile care trebuie să fie aplicabile sunt respectate. zabrać głos w tej sprawie. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Dacă doriți să las cuvânt, domnul Hubert Cervert, de la reprezentanța permanentă a Poloniei. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați uh, deputați, domnilor și domnilor. În numele reprezentanței permanente a Poloniei la Uniunea Europeană, doresc să spun câteva cuvinte în legătură cu cele două petiții depuse de doamna Crazusca și domnul Maior. Suntem de acord cu Comisia Europeană în legătură cu această problemă. Ministrul Muncii și al Afacerilor Sociale a făcut o declarație în legătură cu acest subiect în Polonia, și a spus că autoritățile poloneze au analizat acuzațiile depuse de IPP, Asociația Angajatorilor din Polonia, și a constatat că informațiile au fost corecte, însă că ancheta nu a confirmat existența practicilor ce impuneau uh, pauza de 12 luni între două detașări în cadrul unei perioade de 5 ani, conform articolului 14 al directivei 1408, fiind coordonarea sistemelor de asigurări sociale. Subliniez că Ministerul Muncii și al Afacerilor Sociale din Polonia este uh, dispus să analizeze încă o dată fondul plângerii dacă Asociația Angajatorilor din Polonia îi poate furniza exemple specifice de practici uh, care nu sunt conforme cu legislația comunitară. Atât doream să spun în legătură cu această problemă. Pentru un moment, mulțumesc. Președintele, mai dorește cineva să ia cuvântul? Avem o problemă ușor diferită aici. În numele IPP, ne-a contactat domnul Maior și a spus că va fi prezent. Doamna Carachioti a vorbit cu domnul Maior și acesta ne-a confirmat că va veni. În urmare, nu doresc să închei această petiție, pentru că până în ultimă clipă am înțeles că domnul Maior va fi prezent la această ședință. Am înțeles că guvernul Poloniei și Comisia au aceeași opinie în legătură cu această chestiune, însă plângerea depusă de IPP acoperă sistemele de securitate german și polonez în aceeași măsură. în detrimentul angajaților, angajatorilor polonezi și mi-ar fi plăcut să aud opinia domnului Maior, pentru că odată ce închidem o petiție este foarte dificil să o redeschidem. Propun să trecem petiția pe lista B și dacă ni se furnizează argumente noi de către domnul Maior, pentru că atunci vom uh, putea reanaliza petiția. Mă întreb dacă secretariatul uh, este de acord cu noi. Se pare că da, atunci așa vom face. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Petiția 1007 din 2006 privitoare la fondul de pensii DRB din Germania. Domnul Radecasta din partea comisiei are cuvântul. Vielen Dank. Also ich kann nicht viel mehr sagen, als wie schon. Mulțumesc foarte mult. Nu pot spune prea multe în afară de cele pe care le-am uh, spus în scris. Am uh, contactat de două ori petiționarul, însă acesta nu a răspuns. L-am rugat să ne transmită o copie a hotărârii curții de la Hanovra, pentru că în conformitate cu informațiile pe care le-am obținut noi de la instituția germană, el a inițiat uh, procedura legală, iar însă nu ne-a transmis în continuare mai multe informații petiționarul. Vă rog să citiți comunicarea noastră scrisă. Doresc să subliniez că acest litigiu s-a născut uh, ca urmare a unui acord bilateral între două state care acordă petiționarului uh, mai multe drepturi decât uh, îi sunt conferite prin regulile de, co de coordonare. Comisia nu poate interveni pe lângă în procedurile instanței competente. Dacă nu au fost respectate drepturile petiționarului, uh, și dacă pensia nu a fost calculată corect în Germania, singura posibilitate pe care o are acesta este să se adreseze tribunalelor naționale. Nu dețin mai multe informații. Am contactat petiționarul de două ori și el nu ne-a furnizat niciun uh, răspuns. Mulțumesc mult, spune președintele. Domnul Mavromatis are cuvântul. Mulțumesc. Cred că comisia s-a exprimat foarte clar. Concluzia este că din momentul în care concluzia a fost însărcinată să stabilească în ce măsură este un caz pe rolul tribunalelor naționale și dacă nu a obținut un răspuns, avem două variante. Fie va exista o hotărâre care uh, nu a fost transmisă de petiționar mai departe sau această hotărâre nu a fost uh, prezentată și se încheie comisia. Însă, dacă petiționarul nu a răspuns comisiei, cred că nu are niciun rost să păstrăm deschisă această petiție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele având în vedere răspunsurile comisiei și informațiilor pe care le avem și având în vedere intervenția domnului Mavromatis, vom considera petiția închisă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume petiția 790 din 2007, în numele Asociației Poloneze a persoanelor afectate de scleroză privitoare la persoanele suferind de scleroză din uh, Polonia, un subiect deosebit de dificil. Doamna Solenska se află alături de noi. Mă bucur că sunteți aici. Nu este pentru prima dată când uh, participați la o ședință a comisiei noastre. Am discutat această problemă și înainte și problema este și pe rolul altor instituții. Dau cuvântul uh, reprezentanței, reprezentantei uh, Asociației Poloneze a Persoanelor Afectate de Scleroză, doamna Odrobinska. Mulțumesc! Asociația noastră a depus petiția în 2004, având în vedere situația foarte dificilă în care se află persoanele suferinte de scleroză în Polonia și uh, faptul că guvernul polonez nu a reacționat în niciun fel la plângerile noastre din Polonia. Situația persoanelor afectate de scleroză în Polonia continuă să fie foarte dificilă. Nu s-a luat nicio măsură pentru îmbunătățirea situației acestora. Guvernul nu a luat niciun fel de măsură pentru a îmbunătăți situația și, prin urmare, considerăm că aceștia sunt victimele discriminării în ceea ce privește tratamentul de care nu beneficiază. Considerăm că măsurile care s-au luat de când am lansat această petiție nu sunt suficiente pentru a aduce standardul de tratament de care beneficiază persoanele suferind de scleroză la standardele de care beneficiază alți cetățeni ai Uniunii Europene. În Polonia nu avem acces la medicamente care sunt considerate standard în restul Uniunii Europene. Barometrul SM este sursa informațiilor noastre. Polonia se află la sfârșitul clasamentului în această privință și se află printre țările, alături de țările cu uh, un uh, venit pe cap de locuitor mult mai mic decât cel din Polonia. În legătură cu perioada tratamentului, perioada tratamentului în Polonia, pacienții beneficiază de 2-3 ani de tratament, ceea ce se opune opinia, spe, opiniei specialiștilor uh, în legătură cu durata tratamentului, care consideră că perioada trebuie să fie mult mai lungă pentru ca tratamentul să fie eficient. De asemenea, lipsesc și aparatele în toate regiunile în care locuiesc uh, persoane suferind de scleroză. Nu, aceștia nu au acces la metode terapeutice, nu sunt disponibile medicamente tratamentele nu sunt disponibile și asupra accesului la acestea decid uh, organele locale. În Polonia nu s-a lansat încă un plan complet de tratament pentru uh, scleroză care să includă tratament psihologic și fizic. După cum am spus, în 2005, Asociația SM și, neuro, și mai mulți neurologi au uh, făcut un plan național de tratament al acestei afecțiuni și acel document a fost depus la Ministerul Sănătății în 2005 și am încercat să convingem ministerul că este necesară implementarea unui astfel de plan, însă ministerul nu a luat niciun fel de atitudine. Cei care creează măsurile în domeniul sănătății în Polonia sper să aibă o atitudine pozitivă față de uh, persoanele suferinte de scleroză, de exemplu Mark Svadovski, a spus public că problemele persoanelor suferinte de scleroză trebuie să fie abordate până la sfârșitul anului viitor, deși încă nu s-a luat nicio măsură. Așadar, nu vedem niciun fel de reacție a guvernului, nicio măsură din partea autorităților și, din păcate, acest lucru ne preocupă foarte mult și nu prezintă perspectivă foarte bună pentru persoanele suferind de scleroză din Polonia. Președintele, aveți acel clasament despre care ați vorbit uh, cu dumneavoastră? Comparația între situația din Polonia și cea din alte state. Vă rog să ne lăsați acel tabel ca să vedem și noi despre ce e vorba. Propun acum să dăm cuvântul celuilalt petiționar care a depus petiția 998, domnul Carlos Riquelme Felip, are cuvântul. Și după aceea vom dezbate împreună ambele petiții. Gracias, señor presidente. Me llamo Carlos Riquelme, soy de Barcelona y tengo... Mulțumesc, mă numesc Carles Riquelme Felipe. Sunt din Barcelona și sufăr de scleroză. Am redactat petiția în 2006, însă de atunci boala a evoluat. Și uh, probabil că uh, aș fi putut să fac această petiție și mai pertinentă. Credeam că există o diferență considerabilă între diferitele regiuni din Uniunea Europeană în ceea ce privește atenția acordată bolnavilor de scleroză în plăci. Mi se părea grav faptul că bolnavii sunt discriminați în funcție de reședința lor. Cred că această discriminare există încă și cred că nu este acceptabilă. Există, de asemenea, un cod de bune practici cu privire la scleroza în plăci care ar permite să se ușureze viața bolnavilor și ar permite asigurarea egalității de tratament între bolnavi. Cer acestei comisii să se adreseze guvernului spaniol pentru ca toate regiunile să dispună de aceleași mijloace și pentru ca toți bolnavii din Europa să beneficieze de acces egal la îngrijiri de sănătate și la medicamente pentru a lupta împotriva sclerozei în plăci. Aș vrea să vă rog să îl ascultați pe președintele Federației Spaniole de Luptă împotriva sclerozei în plăci, care, sigur, se va exprima mult mai bine decât mine și va spune tot ceea ce eu unul nu îndrăznesc să spun deocamdată. Vă mulțumesc. Sí, muchas, muchas gracias, Carlos. Eh... Mulțumesc foarte mult, Carlos, pentru a întări ideea pe care tocmai ai exprimat-o. Într-adevăr, pot să afirm că în Spania există un sistem descentralizat uh, prin intermediul comunităților autonome și domnului Chelme, s-a referit la, la serviciile și resursele care există în comunitățile autonome. În unele există, dar în altele nu pentru a se referi acum și la codul european de bune practici, ceea ce se întâmplă în anumite regiuni și în uh, anumite uh, comunități autonome din Spania, dar și din Europa, în ciuda acestui cod, vedem că Uh, nu există eficiența necesară, eficacitatea necesară, pentru că nu s-a ținut uh, seama de acest cod în mod concret, în mod practică, cel puțin în Spania. Și poate că ar trebui să existe recomandări mai puternice sau, eu știu, din partea unor instanțe, cum ar fi Parlamentul European sau Comisia, uh, pentru a uh, pune în aplicare în mod concret acest cod. Fără îndoială că e vorba de un subiect uh, în care e nevoie de voință politică și de bani. Și mm, am văzut că există acest gen de caz și în Polonia și vedem că și acolo există o listă totală de date. Uh, situația sanitară în Spania nu este una proastă. Cu toate acestea, nu avem indicatorii necesari, criterii necesare de evaluare care există în alte țări. Și de aceea nu putem să vedem cum anume, în mod concret, acest cod de bune practici a fost într-adevăr pus în aplicare. Și în ceea ce privește petiția domnului Richelme, e clar că există o diferență clară între regiuni bune din Spania și de aceea avem nevoie în acest sens de acest cod de bune practici pentru a armoniza lucrurile, pentru a vedea cum anume se fac tratamentele uh, medicale față de această boală, iar instrumentele pe care le ținem acum la dispoziție sunt instrumente bune uh, pentru a combate această boală. Dziękuję bardzo. I poproszę, żeby zajął stanowisko w imieniu Komisji Europejskiej. Mulțumesc. Voi invita acum Comisia să ia cuvântul în legătură cu punctele 9 și 10 de părnea de zi. Domnul Mic are cuvântul. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Să mă prezint, sunt Nic Fahi, sunt șef de unitate pentru informații de la Direcția Generală Sănătate din motive de organizare interne noi ne ocupăm și de politici și relații pentru uh, afecțiuni uh, degenerative. Dificultățile care au fost prezentate sunt foarte clare. Cred că acest lucru este de înțeles pentru toată lumea. Aceste boli nu sunt unice, conform informațiilor noastre, în legătură cu scleroza multiplă și cu alte afecțiuni, arată că tratamentele nu sunt egale nici atunci când există cele mai bune practici implementate în state membre. Deci există diferențe atât între statele membre cât și în, între diferite locații din același stat, stat membru. Colectarea datelor poate fi foarte dificilă, însă datele pe care le-am adunat până acum uh, ne arată foarte clar situația. Comisia o cunoaște foarte bine. Am susținut proiecte în domeniul sclerozei multiple în vederea colectării datelor și pentru a reuși să facem comparații între statele membre și am ajutat și la finanțarea proiectelor care au dus la pregătirea codului european de bune practici în legătură cu scleroza multiplă. Cu toate acestea, la nivel european avem informații clare care arată uh, că există inegalități. Avem puncte de referință foarte clare în legătură cu cele mai bune practici. Uh, care au fost stabilite de persoanele implicate uh, prin Asociația Pacienților, prin uh, profesioniștii uh, care activează în acest domeniu. Avem aceste puncte de referință și știm ce înseamnă bune practici la nivel european. Însă știți că distribuția atribuțiilor și răspunderilor este foarte clar stabilită prin tratat. Răspunderea în domeniul sănătății al comunității europene este stabilită în articolul 152 al Tratatului de Înființare și rolul nostru este să susținem statele membre, le furnizăm informații, încercăm să facilităm cooperarea între statele membre, uh, și încercăm să facem comparația între acestea în funcție de etaloane și facem acest lucru și în domeniul sclerozei multiple. Însă acest articol al tratatului spune foarte clar că trebuie să respectăm răspunderea statelor membre în organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate și îngrijirii medicale. Ceea ce înseamnă acest lucru este că noi putem furniza informații, însă că rămâne la latitudinea autorităților naționale și statelor membre să stabilească pentru ce uh, alocă fonduri și ce servicii furnizează. Înțelegem foarte mult, uh, foarte bine frustrările exprimate de petiționari și în răspuns am încercat să descriem activitățile și măsurile luate la nivel european, însă, din păcate, nu putem adăuga nimic în legătură cu această chestiune. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Domnul Mavromatis, domnul Cashman și doamna Stanicevska au solicitat să ia cuvântul. Mai dorește cineva să intervină pentru că doresc să închid uh, lista intervenienților. Patru persoane s-au înscris la cuvânt. Două minute pentru fiecare vorbitor vă voi aloca pentru că nu dispunem de foarte mult timp și avem multe petiții pe care trebuie să le discutăm. Domnul Mafromatis, mulțumesc! doresc să-mi exprim susținerea morală pentru persoanele afectate de această boală foarte gravă. Și petiționarilor. Trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor petiții. petiții. Trebuie să vă spun că din 2005 am avut în țara mea un caz similar. Persoanele persoane afectate au venit și mi s-au adresat și mi-au vorbit despre tratamentul și monitorizarea evoluției bolii acestor persoane prin intermediul um, comisiilor DEVE și buget. La momentul respectiv am reușit să alocăm 10 milioane de euro fonduri destinate obiectivelor indicate de persoanele afectate de această afecțiune, de organizația care avea nevoie de această finanțare pentru a putea beneficia de un anumit tratament recunoscut. Mă bucur că Comisia ne-a vorbit de mai multe programe pe care le desfășoară. Noi am prevăzut 16 miliarde de euro pentru 2007-2013 pentru statele membre care sunt consacrați cercetării și tratamentelor în toate statele membre. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, înseamnă că toată lumea trebuie să se mobilizeze și noi, care reprezentăm cetățenii celor 27 de state, trebuie să ne mobilizăm pentru ca aceste fonduri să ajungă la persoanele afectate sau la statele membre care să urmărească atingerea obiectivelor stabilite. Cred că guvernele trebuie să țină cont de aceste măsuri. Noi nu trebuie întotdeauna să arătăm cu degetul comisia și să spunem că ea nu-și face treaba. Dragi colegi, trebuie ca și noi să ne mobilizăm pentru a încuraja guvernele să urmeze această cale. Mulțumesc! Domnul Cashman are cuvântul pentru două minute. Parlamentul a adoptat deja o poziție în legătură cu această problemă foarte importantă în 2003. Raportul a fost uh, inițiat uh, de comisie în numele domnului Upton. Doresc să le mulțumesc persoanelor care trăiesc cu această afecțiune și societăților, uh, organizațiilor care au lansat campanii în acest domeniu. E adevărat că Comisia nu-și poate depăși competențele, însă mă bucur că Parlamentul European poate să o facă și o va face. Avem o situație absurdă. Avem libertate de circulație, putem trăi, lucra și călători în orice stat membru, însă în anumite state membre drepturile sunt diminuate și în loc să scădem standardele, trebuie să le creștem astfel încât să avem cele mai bune tratamente disponibile. Salut faptul că Comisia încearcă să producă um, îndrumări de bune practici care să crească calitatea vieții persoanelor afectate de scleroză multiplă. Doresc, comis, doresc să rog Comisia să Fac aceste planuri pentru 2009 mai degrabă decât pentru 2010, pentru că trebuie să acționăm rapid. Trebuie să țintim la standarde cât mai înalte, trebuie să avem un cod de bune practici, avem nevoie de el și acest lucru ține de competența statelor membre, însă ține de competența politicienilor să le amintească statelor membre care le sunt răspunderile și în special să le arate unde greșesc. Și vreau să le spun petiționarilor că nu ne vom sustrage de la această răspundere. Mulțumesc, domnule Stanicescu, are cuvântul pentru două minute. Doresc să susțin întru totul ce a spus domnul Cashman. Dacă Uniunea Europeană este serioasă în ceea ce privește conceptul mobilității și a liberei circulației a persoanelor, atunci trebuie să acționeze astfel încât și condițiile de tratament să fie aceleași în orice colț al Europei. Același lucru este valabil și în domeniul educației. Când au început studenții să se mute dintr-un stat în altul, ei au avut nevoie de anumite condiții. Sistemele de sănătate și de educație sunt similare. În, educa în domeniul educației avem procesul de la Bolonia, care se ocupă de armonizare și cred că trebuie să facem același lucru și în domeniul serviciilor de sănătate, care sunt foarte necesare. Nu există o atitudine clară a Uniunii Europene în acest domeniu. Comisia are dreptul și, de fapt, îndatorirea de a informa statele membre în legătură cu situația existentă. Pacienții cu afecțiuni cronice, persoanele cu handicap dintr-un anumit stat membru, dacă se, sunt aceste persoane supuse unui sondaj, vom obține un instrument deosebit de util, atât pentru noi cât și pentru asociațiile persoanelor cu handicap și cu afecțiuni cronice, un instrument pe care îl pot folosi atunci când se adresează guvernelor proprii. Acest gen de statistici sunt foarte utile. Nimeni nu vrea să se afle la finalul niciunui clasament. Și această chestiune referitoare la barometru este o armă foarte utilă pe care o putem folosi când uh, abordăm problema cu autoritățile naționale. Președintele, aveți uh, dreptate, domnul Sanda, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-mi exprim solidaritatea față de petiționarii care astăzi sunt aici în sală și care ne explică uh, cât de mult suferă bolnavii, cei care suferă de scleroză multiplă. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să acționeze în acest domeniu, mai ales din punct de vedere al uh, din punctul de vedere al drepturilor acestor, acestor cetățeni. Este clar că există inegalități între statele membre, pentru că Uniunea Europeană este un sistem descentralizat și este clar că trebuie să ne asigurăm ca fiecare bolnav să poată beneficia de standardele de îngrijire cele mai ridicate. Văd că există și un semn pozitiv, și anume că chestiunile evolu evolu evoluează în mod concret. Aș dori să spun domnului Richelme faptul că s a observat în ultimii ani uh, anumite progrese deosebit de semnificative și vedem, spre exemplu, că fondurile acordate acestor boli s-au triplat din 2005 până în prezent și ce putem adăuga? Că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce este posibil pentru ca viața acestor oameni să fie ușurată. Mulțumesc! Teraz, Teras, gdyby... Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul domnului Tafhain. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de ocazie pentru a sublinia mesajul pe care l-am auzit deja astăzi. Există acest cod de bune practici european și suntem recunoscători Comisiei care ne-a permis să punem acest cod pe portalul Sănătate al Uniunii Europene însă nu este suficient. Am uh, elaborat uh, linii directoare cu privire la terapie și referitoare la calitatea vieții și așa mai departe. Există aceste documente, dar problema este că nu se bucură de suficientă atenție pe plan național. Anul trecut am uh, inițiat acel barometru cu privire la scleroza în plăci, un barometru care își propunea să evalueze statele membre în ceea ce privește tratamentele și așa mai departe și vom continua să facem acest lucru. Sperăm că se vor vedea îmbunătățiri în timp. În plus, am cerut organizațiilor noastre membre să organizeze mese rotunde la care să, organizeze, la care să invite pe cineva din partea companiilor de asigurări, pe profesioniști din domeniul sănătății și așa mai departe, care să discute despre toate măsurile care pot duce la o schimbare. Anul trecut uh, s-a organizat în Slovenia, am organizat o astfel de masă rotundă în Ungaria și planificăm și altele. Dacă Parlamentul ar scrie Consiliului, cred că acest uh, demers ar stimula și mai mult eforturile noastre. Vă mulțumesc! Dragi colegi, S-au făcut o serie de propuneri. Acum, întrebarea este ce putem face. În primul rând, voi redacta o scrisoare în care voi prezenta situația și pe care o voi, prezent, o voi trimite ministrului polonez al sănătății. Stimată domnul, dacă aveți informații cu privire la locul Poloniei în clasamentul uh, european, vă rog să ne furnizați aceste informații. Voi scrie de asemenea o scrisoare ministrului catalan al sănătății pentru a îi răspunde domnului Felip și dacă aveți documente scrise, menționați diferitele tratamente din diferitele regiuni spaniole, e bine, vă rog să transmiteți aceste inform informații scrise comisiei noastre. Doamna Stanișevska a făcut o observație cât se poate de pertinentă. Comisia ar trebui să acționeze Domnul Tatheim ne spunea că au fost efectuate studii și aceste studii ne-ar putea fi utile. Ne vom adresa apoi comisarului, îi, voi, îi vom explica că aceste studii există și că țin de competența sa. Sigur că petiția rămâne deschisă pentru că vom continua să vedem cum anume avansează lucrurile. Doamna Stanișevska apare să fie de acord cu mine și domnul Cashman domnul Sander de asemenea. Cred că toți cei care au luat cuvântul sunt de acord cu uh, cele spuse de mine. Vă mulțumesc pentru intervenții, vă mulțumesc și pentru că ați venit aici. După cum vă spuneam, ne bucurăm întotdeauna atunci când petiționarii vin să ne viziteze și cu atât mai mult atunci când discutăm despre subiecte atât de arzătoare pe plan social și personal. Trecem la petiția 1242-2007 și îi dau uh, cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Christoph Helan. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mă raliez uh, poziției exprimate de antevorbitorii mei. Îmi exprim uh, simpatia și sprijinul față de persoanele care suferă de scleroză în plăci, persoanele care sunt prezente în sală și peste tot în Europa. Petiția italiană este legată în bună parte de problema chestiunii, problema accesului la îngrijiri de sănătate, despre care am vorbit deja. Este vorba despre rambursarea medicamentelor și finanțarea acestora de către autoritățile naționale. Este vorba despre o chestiune foarte sensibilă, pentru că știm că accesul pacienților la anumite tratamente depinde în bună măsură de finanțarea acestora de către autorități, mai ales atunci când e vorba despre tratamente pe termen lung care pot costa foarte mult. Nu cred că e util să revin asupra ceea ce s-a spus până acum și asupra competențelor Uniunii Europene în domeniu. Competențele sunt uh, puține. Colegul meu a citat uh, articolul din tratat care arată că statele membre sunt responsabile de organizarea sistemelor de sănătate și de organizarea sistemelor de asigurări sociale. În acest context, trebuie să recunoaștem faptul că fiecare stat membru are posibilitatea să definească lista medicamentelor pe care le rambursează și condițiile în care sunt rambursate acestea. Încă o dată, este vorba despre o competență pur națională și, în calitate de instituție europeană, trebuie să o respectăm. În calitate de Comisie Europeană, nu putem impune autorităților unui stat membru rambursarea unui anumit medicament sau a unei anumite categorii de medicamente. Rolul meu, rolul nostru se limitează la organizarea unui dialog între statele membre, la favorizarea schimburilor pentru ca statele membre să fie conștiente de evoluțiile din uh, țările membre, de medicamentele rambursate sau nu în celelalte state, însă nu putem impune constrângeri în acest domeniu. Comisia înțelege foarte bine situația pacienților care ar dori să obțină rambursarea medicamentelor, Comisia înțelege frustrarea lor, însă nu putem decât să invităm pacienții și asociațiile de pacienți să se adreseze autorităților naționale. În ceea ce privește această petiție adresată de un cetățean italian, doar autoritățile italiene au uh, competența de a autoriza rambursarea unor medicamente utilizate de pacienții care suferă de scleroza în plăci. Conform tratatelor actuale, nu putem impune autorităților uh, italiene medicamentele pe care să le includă pe această listă a medicamentelor rambursate. Președintele și în acest caz vom adresa o scrisoare Ministrului Sănătății. Trecem la punctul 12. Este vorba despre două petiții, 1016-2007 și 239-2008. Poate că există printre noi un reprezentant al petiționarilor, doamna Matulca poate sau poate că o reprezintă cineva? Nu. Îi dau cuvântul comisiei, din nou, domnului Christoph Helen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele două petiții sunt foarte asemănătoare cu cea precedentă, doar că se referă la rambursarea unor medicamente folosite pentru tratarea unor boli rare, bolilor orfane. După cum am spus, chestiunea rambursării medicamentelor este adesea dificilă și relativ controversată în mai multe state membre. Este un subiect cu atât mai dificil în ceea ce privește medicamentele orfane, pentru că acestea sunt extrem de costisitoare, dar și indispensabile pentru persoanele care suferă de aceste boli rare și, în acest caz, discutăm despre un aspect care ține de competența națională. Un tratament poate fi rambursat într-un stat membru, însă nu și în alt stat membru. E vorba despre situații pe care le cunoaștem foarte bine, însă nu putem, din păcate, să intervenim din punct de vedere juridic. Fiecare stat membru are propriile sale constrângeri, în special constrângeri bugetare și fiecare stat membru își determină prioritățile în ceea ce privește sănătatea publică. Deci nu pot decât să îndemn pacienții și asociațiile de pacienți să se adreseze autoritățile naționale pentru a-și impune punctul de vedere și pentru a obține răspunsuri la revendicările lor, care, încă o dată spun, sunt cât se poate de legitime, având în vedere că e vorba de pacienți care au nevoie de tratamente, tratamente Uh, sofisticate și pe termen lung. Vă mulțumesc, domnule președinte. Przepraszam bardzo. Jedna minuta przerwy. Mulțumesc. O clipă, vă rog. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie. nie. Sunt uh, cereri de intervenție? Nu. Am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. În anumite state membre, aceste medicamente sunt mai puțin scumpe. În Germania, de exemplu, sunt mai ieftine. Pacienții pot obține medicamente din țările unde sunt mai ieftine sau nu? Vă mulțumesc pentru întrebare. Libera circulație a persoanelor și a bunurilor este unul dintre drepturile fundamentale din Uniunea Europeană și ca atare este cât se poate de posibil ca medicamentele să fie importate din străinătate. De asemenea, pacienții pot să fie tratați într-o altă țară a Uniunii Europene. Știți, poate, că această chestiune a accesului la îngrijiri de sănătate într-o țară străină ține, face obiectul unei propuneri a Comisiei care este dezbătută în Parlamentul European pentru ca pe viitor să se faciliteze furnizarea de servicii de sănătate și de medicamente pacienților care doresc să beneficieze de îngrijiri în străinătate. Ei bine, Vom informa petiționarii cu privire la răspunsul uh, reprezentantului comisiei, însă cred că din motive umane nu putem uh, închide această petiție. Petiționarii nu ar trebui să avem impresia că uh, petiția lor este blocată, vom continua să monitorizăm situația. Petiția 1012 pe 2007 și 1234 pe 2007. Este vorba despre uh, petiționarul Juan Maria Martinez, care în mod normal ar trebui să fie prezent, sau domnul Ferrero, poate, în numele petiționarilor. Vă rog. Buenas tardes, señor presidente. Distingui... Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. În numele Uniunii Generale a Angajaților din Spania, vă mulțumim pentru posibilitatea de a lua cuvântul în fața dumneavoastră pentru a sublinia aspectele cel mai importante ale petiției noastre și pentru a vă arăta cum anume petiția noastră este în spiritul uh, Tratatului Uniunii la, și a directivelor la care ne vom referi. UGT este un uh, sindicat foarte important în Spania și în ultimii 20 de ani a avut o activitate intensă pentru a promova și a consolida angajamentele pentru pensii, care au o incidență importantă asupra protecției drepturilor lucrătorilor față de întreprinderile pe care, care, le-au, care le au angajat. Acum, bineînțeles, nu este momentul să vă explicăm în mod exhaustiv conținutul petiției noastre, pentru că dumneavoastră o cunoașteți deja, dar dorim să punem accentul pe anumite aspecte pe care le considerăm ca fiind deosebit de importante. Obiectivul directivei 80-987 este acela de a proteja uh, angajații în caz de insolvabilitate al angajatorului. Articolul 8 al acestei directive se referă în mod specific la drepturile lucrătorilor în materie de pensii Uh, suplimentare în momentul în care întreprinderea ar fi insolvabilă. Transpunerea acestui uh, text legislativ în Spania se respectă prevederile pentru că stabilește externalizarea unor fonduri care să fie destinate acoperirii angajamentelor pentru pețe. E vorba de fonduri care sunt gestionate de către o entitate specializată, independentă de întreprindere, în așa fel încât să existe o garanție de eficiență și de siguranță în beneficiul um, acestor prestări. Această externalizare este obligatorie pentru toate întreprinderile din toate sectoarele de activitate, dar în același timp există și o dispoziție tranzitorie prin care băncile, sectorul financiar, um, societățile de asigurări și agențiile de valori pot să-și mențină aceste angajamente pentru pensii ale, pentru angajații lor în fonduri interne, ca fiind adausuri contabile în bilanțurile lor. Iar acest uh, tratament uh, diferențiat presupune o discriminare, atât pentru ansamblul întreprinderilor care nu sunt uh, afectate de această dispoziție tranzitorie, dar și pentru uh, angajați, mai ales angajații din sectorul financiar. Există aici trei aspecte pentru că viabilitatea pensiu, pensiilor în cazul în care întreprinderea este insolvabilă este, bineînțeles, într-o situație dificilă. Autoritățile, administrația spaniolă, a repetat pentru a-și apăra punctul de vedere faptul că aceast, acest tratament diferențiat se bazează pe uh, solvabilitatea importantă a uh, entităților financiare uh, spaniole și prin controlele riguroase care sunt realizate. Dar aș dori să vă amintesc faptul că fondul de garanții <clears throat> din Spania, care a fost creat în Spania tocmai pentru a acoperi insolvabilitățile în domeniul bancar, s-a confruntat cu foarte multe cazuri de insolvabilitate și e vorba aici de 14.000 de milioane de euro o sumă totală și vă amintesc că un cazul cel mai recent și cel mai mediatizat, poate vă amintiți, este cazul Banesto, în care um, dumneavoastră ați intervenit. Bineînțeles că în momentul de față, în vedere criza financiară mondială, noi avem anumite rezerve, anumite îngrijorări și acestea sunt accentuate pentru că uh, mii de locuri de muncă au fost pierdute, au fost intervenții ale statului în ceea ce privește acest sector financiar și au fost luate măsuri excepționale, fără precedent, tocmai pentru a salva băncile. Situația aceasta de Uh, excep excepțională a dus uh, în sectorul financiar la o situație destul de ciudată. S-a negociat întreprindere cu întreprindere o externalizare a acestor fonduri destinate pensiilor. Și e vorba aici de 10.000 de milioane de euro um, care, în cazul băncii Santander, sunt menținute în fonduri interne. Această lipsă de siguranță uh, s-a manifestat uh, prin intermediul sindicatului nostru, a fost subliniată prin intermediul sindicatului nostru și am constatat că fondurile uh, erau insuficiente. Spre exemplu, în 1999 exista un decalaj de 2500 de milioane de euro. Directiva 80-987 se referă la protecția uh, nu numai în caz de insolvabilitate uh, a drepturilor uh, obținute, dar și a drepturilor în curs de obținere cu privire la aceste pensii uh, suplimentare. Și există o diferență fundamentală între aceste fonduri interne și fonduri externalizate. Fondurile interne sunt proprietatea întreprinderii. Și deci sunt un instrument pentru a avea lichidități. Ori fondurile externe sunt proprietatea lucrătorilor și deci sunt garantate prin intermediul unor uh, entități de gestiune care sunt independente de întreprindere. Și este evident că drepturile uh, lucrătorilor în momentul în care aceștia uh, se află în, uh, în cadrul întreprinderii sunt garantate. Sunt garantate cu atât mai mult cu cât fondurile sunt externalizate și nu interne. În ceea ce privește uh, grupul acesta Santander, este clar că legislația, directiva nu este uh, respectată. De asemenea, directiva 9849 nu este respectată pentru că uh, se referă la uh, discriminările care au loc față de lucrătorii uh, din sectorul financiar față de celelalte sectoare financiare. Și astfel, știm foarte bine că dreptul la o pensie suplimentară este condiționat de uh, locul de muncă în interiorul acestei întreprinderi, ceea ce, bineînțeles, pune bețe în roate liberei circulație a lucrătorilor. Și indiferent că e vorba de o întreprindere spaniolă sau de o întreprindere comunitară, există o discriminare pentru că în momentul în care își schimbă locul de muncă, lucrătorul își pierde dreptul la pensia suplimentară pentru care a contribuit și care nu există decât în momentul în care rămâne în interiorul, în sânul acestei uh, întreprinderi. legislația spaniolă nu garantează o egalitate de tratament și asta în conformitate cu articolul 4 al directivei 9849. Uh, Aceasta este situația în sectorul financiar, dar această circunstanță excepțională acordată sectorului financiar se bazează pe o dispoziție tranzitorie din 1995 prin legea cu privire la pensiile suplimentare. Dar au trecut 14 ani de atunci și vedem că această dispoziție care inițial era tranzitorie și deci avea o vocație temporară, a devenit ceva permanent. De aceea avem, am formulat foarte multe uh, cereri în fața tribunalelor uh, de muncă din Spania cu privire la discriminarea acestor lucrători din uh, sectorul financiar și din uh, Banca Santander în special am adresat anumite întrebări prejudiciale, dar acestea nu au primit niciodată răspuns. Noi doar am să știm dacă se îndeplinesc prevederile ambelor directive europene și vreau să știm dacă nu cumva există o încălcare a articolului 234 din Tratatul de Amsterdam. Pentru a rezuma, pot să vă spun că Uniunea Generală a Lucrătorilor din Spania dorește să denunțe aici transpunerea incorrectă a dreptul, în dreptul spaniol a următorilor texte. Directiva 80987, Directiva 9849 și Tratatul de la Amsterdam, articolul 39.3, alinia Tul A, în ceea ce privește drepturile la libera circulație a lucrătorilor și articolul 2334 al aceluiași tratat, cu privire la momentul în care se uh, adresează o întrebare prejudicială în fața unui organism jur, juridic care nu permite niciun fel de recurs ulterior în dreptul intern. Și putem să vă spunem de asemenea că ombudsmanul spaniol, domnul Enrique Mucica, de asemenea s-a pronunțat favorabil în ceea ce privește externalizarea angajamentelor pentru pensii și a făcut acest lucru de două ori, în 2002 și în 2004. Și în ambele rezoluții a menționat în mod clar această clauză excepțională acordată sectorului financiar care uh, bineînțeles, prejudiciază libertatea de circulație a uh, lucrătorilor spanioli și care trebuie să fie modificată uh, în consecință. În, nici în 2002, nici în 2004, guvernele succesive nu au acordat atenția acestor rezoluții. Noi ceea ce cerem este ca Parlamentul European să țină seama de petiția noastră și să ceară guvernului spaniol să-și modifice această dispoziție uh, tranzitorie legată de legea pentru pensiile suplimentare din Spania. Mulțumesc, domnul Antonio Ferrera, din partea Comisiei. Thank you very much. Uh, in fact, I will share this. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun foarte clar că Comisia înțelege foarte bine poziția persoanei care tocmai a luat cuvântul. Este un aspect foarte complex și voi încerca să fiu cât mai concis cu putință. Legisla legislația spaniolă face distinția între pensiile suplimentare pentru economie în general și pentru sectorul financiar. În ceea ce privește economia generală, aceste pensii sunt uh, asigurate de fonduri externe. Un angajat care își uh, părăsește locul de muncă își menține drepturile dobândite. În sectorul financiar există aceste prevederi tranzitorii care permit instituției financiare să constituie rezerve interne și în cazul în care o persoană părăsește locul de muncă înainte de pensie, își poate pierde drepturile de pensie suplimentară. Situația aceasta este similară și în alte state membre și de aceea Comisia a considerat că e nevoie de o abordare, o abordare europeană. Comisia a analizat situația și a ajuns la concluzia că e nevoie de o directivă care să clarifice drepturile lucrătorilor în astfel de situații. Comisia a lansat o propunere cu privire la portabilitatea drepturilor de pensie se află la Consiliu la ora actuală, după prima lectură. Este în lucru. Directiva aceasta prevede două lucruri. În primul rând, se bazează pe articole 39 și 42 ale tratatului cu privire la libera circulație a lucrătorilor. Se referă la situația în care un lucrător care a lucrat uh, într-o bancă spaniolă, de exemplu, plece, pleacă din Spania și stipulează ce se întâmplă cu drepturile de pensie ale unei astfel de persoane. Comisia a considerat că o astfel de situație e foarte greu de diferențiat de situația unei persoane care părăsește locul de muncă din Banca Spaniolă pentru a lucra pentru o altă companie tot în Spania. Și s-a propus o directivă care să nu fie bazată doar pe articole 39 și 42, ci și pe articolul 94 pentru a se reglementa și situațiile care nu implică traversarea frontierei. De aceea a fost nevoie de utilizarea acestui articol asupra pieței interne pentru a ne asigura că se acoperă și mobilitatea din țara respectivă. Deocamdată însă directiva nu este în vigoare, e o directivă în curs de negociere în Consiliu, după o eventuală o evaluare pozitivă a, pozitivă a Parlamentului și, ca atare, prevederile ei încă nu se aplică. Putem aplica prevederile tratatului. Și aș vrea să comentez articolul 39 cu privire la libera circulație a persoanelor. Am uh, evaluat și jurisprudența curții în ceea ce privește acest articol. Curtea spune că dacă există o discriminare clară, există motiv de acțiune. Discriminarea clară înseamnă o tratare diferențiată a persoanelor de altă naționalitate sau tratament diferențiat al unei persoane care este mobilă în interiorul unei țări față de cea care se deplasează în afara țării respective și trebuie să spun că nu se aplică aici, pentru că nu vorbim despre o persoană care este tratată altfel pentru că a trecut granița. În cazul spaniol, o persoană a fost tratată diferit pentru că lucra în sectorul financiar și nu în alt sector. Pentru a scurta lucrurile, serviciile juridice ale comisiei consideră că se poate vorbi despre o încălcare a articolului 39 doar dacă o persoană ar lucra în sectorul financiar și nu s-ar muta într-o altă țară. Vorbim despre un caz pur ipotetic situația ar fi diferită dacă am vorbit despre un lucrător din sectorul bancar din Spania care ar putea dovedi că nu a preluat un post într-o altă țară pentru că risca să-și piardă drepturile de pensie. Situația ar fi altă dacă un lucrător din sectorul financiar ar spune mi-am părăsit locul de muncă și mi-am pierdut drepturile de pensie. Comisia Europeană consideră deci că am avea nevoie de mai mult decât o situație ipotetică pentru a putea vorbi despre o adevărată cauză. Comisia, în orice caz, ia în serios această situație și urmărește evoluțiile și în alte țări decât Spania și este motivul pentru care am lansat această propunere de directiva asupra portabilității drepturilor. Și uh, îl las pe colegul meu să vorbească despre insolvabilitate. Vă mulțumesc! Vă rog să fiți concis pentru că mai avem și alte puncte pe ordinea de zi. Vă rog să aveți o poziție clară și scurtă. Articolul 8 al directivei asupra insolvenței prevede accesul la drepturile de pensie în cazul insolvabilității angajatorului, însă statul membru este cel care hotărăște în privința măsurilor pe care le ia. Nu există obligația externalizării fondurilor, nu se prevede nicio măsură specifică. De aceea, statele membre au adoptat măsuri diferite pentru a respecta acest articol. Doar în aprilie anul trecut, Comisia a redactat un raport asupra măsurilor luate în statele membre pentru a se conforma acestui articol și în ceea ce privește sectorul bancar spaniol, Comisia a constatat că menținerea fondurilor interne se poate justifi, justifica pe baza unor criterii financiare și actuariale, care trebuie să fie la fel de stricte ca și instrumentele externe. Comisia consideră, deci, că măsura aceasta poate fi permisă în virtutea articolului 8. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bym chciał... Mulțumesc. Aș vrea să știu cine dorește să ia cuvântul, Ayala Sender, domnul Sanchez, cine mai dorește să ia cuvântul, pentru că trebuie să închid lista oratorilor, pentru că altfel nu vom putea să trecem prin toate punctele de pe ordinea de zi. Doamna Ayala Sender, vă rog. Si, e... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că Guvernul spaniol a demonstrat în această perioadă de criză dorința sa de a avea un oarecare control asupra sectorului financiar. Cu toate acestea, e adevărat că există anumite elemente, cel puțin în răspunsul Comisiei, care mă duc cu gândul la anumite întrebări. Întrebări pe care le-aș adresa Comisiei în așa fel încât aceasta să-mi răspundă. Se vorbește aici despre articolul 8 al directivei și se vorbește despre principiul de subsidiaritate, că statele membre sunt cele care se ocupă de aceste fonduri pentru pensii suplimentare. Dar această măsură trebuia să fie inițial considerată ca fiind tranzitorie. Care este definiția dumneavoastră? Care este calendarul cu privire la această măsură tranzitorie? Apoi, Cerințele financiare și actuara, actuariale au fost clar definite și aș dori să știu dacă dumneavoastră ați verificat acest lucru, uh, să vedeți dacă acestea sunt atât de stricte ca și în cazul fondurilor externalizate. Apoi, aș dori să întreb Comisia. Uh, dumneavoastră ați prezentat o nouă directivă pentru a preveni noile cazuri care ar putea să intervină asemănătoare acestuia, pentru a preveni o anumită vulnerabilizare a drepturilor uh, cetățenilor, a angajaților în momentul în care uh, vorbim despre mobilitate. Deci, dacă am înțeles eu bine, această directivă se află în curs de redactare și în momentul în care această directivă ar fi a, uh, adoptată, ce s-ar putea întâmpla dacă ea ar fi, spre exemplu, adoptată astăzi? Uh, atunci un uh, sindicat precum UGT ar putea să aibă câștig de cauză într-o plângere. Deci e vorba de o directivă care recunoaște că există oarecare vulnerabilitate în ceea ce privește drepturile cetățenilor la libera circulație. Și atunci uh, având în vedere că e vorba de principii de bază ale Uniunii Europene, eu îmi pun întrebarea, haideți să presupunem că această directivă este adoptată. Asta ar însemna ce anume? că sindicatul s-ar afla într-o situație în care ar fi absolut legitim să introducă o plângere sau să introducă o acțiune în justiție. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să subliniez importanța acestei dezbateri. Este o dezbatere Bineînțeles, nu încercăm să punem aici în uh, sub semnul întrebării garanțiile și soliditatea fondurilor pentru pensii în cadrul băncii Santander. Nu, ceea ce ne dorim este să avem uh, garanții mai mari în ceea ce privește libera circulație și drepturile uh, Uh, lucrătorilor. Iar din acest punct de vedere, întrebările ce au fost uh, formulate de doamna Ayala Sender sunt extrem de pertinente. Eu aș mai fi subliniat două chestiuni fundamentale, fonduri interne și fonduri externalizate. E clar că noua directivă analizează ambele posibilități și este clar că aceste cerințe financiare și actuariale ar putea duce poate la obligativitatea fondurilor externalizate pentru a uh, avea o oarecare garanție de control și de supervizare a modului în care sunt acestea gestionate și bineînțeles că acest lucru s-ar putea face mult mai independent decât în cadrul uh, întreprinderii. Și apoi s-a subliniat de asemenea și chestiunea aceasta a uh, um, direct, a deciziei care trebuia să fie tranzitorie aceste drepturi pentru uh, pensii uh, suplimentare au fost uh, definite în Spania ca fiind drepturi potențiale și pentru a aborda acest lucru aș dori să uh, spun că există două posibilități. O negociere colectivă, o convenție colectivă, care se aplică la toate nivelurile uh, și este valabilă și la nivel european și o altă posibilitate ar fi o, niște norme la nivel comunitar Parlamentul s-a pronunțat deja în prima lectură cu privire la textul evocat de către comisii. Consiliul, bineînțeles, nu a reușit să obțină un acord, un compromis. Încă nu au fost abordate toate aceste chestiuni în cadrul acestei directive și Parlamentul poate va trebui să găsească alte căi pentru a avea această dezbatere. E clar că e vorba de subiecte deosebit de importante. Proszę Państwa, ja chciałem teraz spytać autorów pytania. Dragi colegi, aș vrea să îi rog pe petiționari să ne spună după ce i-au auzit pe reprezentantul comisiei și pe reprezentanții comisiei noastre dacă doresc să intervină. În orice caz, aș vrea ca petiția aceasta să rămână deschisă, așteptând informații suplimentare din partea Comisiei. Dorește cineva să ia cuvântul în numele petiționarilor? Însă doar câteva minute, nu mai mult. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. E clar că există o serie întreagă de întrebări și chestiuni care, bineînțeles, nu au putut împiedica uh, cazurile de insolvabilitate și nici pierderile uh, de drepturi de care au suferit anumiți lucrători. De aceea e nevoie de fonduri publice, uh, în ciuda tuturor argumentelor care au fost avansate aici cu privire la soliditatea băncilor, e clar că există anumite lacune. Asta înseamnă că foarte multe Plângerea au fost adresate tribunalelor uh, de muncă și Tribunalul Suprem, care este organul supra, organismul suprem în materie uh, de legislație în Spania, ar putea, prin articolul acesta 134, să răspundă la fiecare din întrebările prejudiciale adresate. Acest lucru ar putea fi un fel de garanție juridică față de angaja angajații care au pierdut anumite drepturi. E clar că aici e vorba de drepturi ipotetice dacă, e clar că dacă lucrătorii aceștia nu și-ar pierde locurile de muncă, atunci nu și-ar pierde nici drepturile la pensii suplimentare. De, de ce un lucrător din uh, Banca Santander și-ar căuta un loc de muncă într-o altă bancă spaniolă sau europeană, știind foarte clar la bun început că își va pierde dreptul la pensii suplimentare. E vorba de un caz clar, flagrant de discriminare. Uh, noi încă cerem și subliniem faptul că există o transpunere incorrectă a acestor texte legislative și nu există o supervizare, o monitorizare suficientă. E nevoie de garanții atât pentru cei care, fac, uh, care depun fonduri, dar și pentru fondurile destinate lucrătorilor. Și este cazul uh, Bancii Santander. Rezerva pe care o are Banca Santander de 10 milioane, 10.000 de milioane de euro sunt fonduri pe care Banca Santander le utilizează fără nicio formă de control, de supervizare și acest lucru ar putea să, duc, să aducă prejudicii lucrătorilor. Uh, nu există niciun fel de monitor, monitorizare în caz de criză bancară foarte gravă sau în caz de insolvabilitate state care să, în care să fie implicată această bancă, Banca Santander, atunci uh, ne-am regăsit într-o într situație în care lucrătorii și-ar pierde drepturile la pensii suplimentare. Mulțumesc, spune domnul președinte. Atunci vom face așa cum v-am propus. O să așteptăm un răspuns suplimentar, informații suplimentare din partea comisiei. Petiția rămâne deschisă. Vă vom informa ulterior despre Uh, mm, evoluția acestei petiții și vă vom invita eventual ulterior în așa fel încât să puteți să vă exprimați pe marginea uh, dezvoltărilor ulterioare. Vă convine acest lucru? Da, foarte bine. Trecem acum la punctul numărul 14. E vorba de raportul anual referitor la activitatea Comisiei pentru petiții 2008, raportul doamnei McGuinness. Tak jest, pani McGuinness, da. bardzo proszę. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu pot uh, să mă uit uh, la dumneavoastră din uh, locul unde stau. A trebuit să părăsesc sala de câteva ori în timpul acestei reuniuni pentru că am uh, primit câteva grupuri de vizitatori. Voi fi concisă, Sper că acest uh, raport uh, va fi unul nuanțat. Este vorba despre statistici cu privire la Comisia pentru Petiții, activitatea acesteia din anul precedent. Cred că este foarte util să aflăm câte petiții am avut, ce domenii au fost acoperite, țările acoperite Aș vrea să mulțumesc secretariatului pentru sprijin și a trebuit să mulțumesc comisiei. Comisia a fost uh, foarte constructivă în faza elaborării acestui raport. Aș vrea să spun, în primul rând, că pentru ca să lucrăm mai bine, cetățenii trebuie să înțeleagă ce spunem, ce facem și cum anume facem și cred că trebuie să ne îmbunătățim activitatea în fiecare an și mă refer la acest lucru în raport. Cred că este interesant faptul că Irlanda înregistrează numărul cel mai mare de petiții pe cap de locuitor și asta poate pentru că există destul de mulți membri irlandezi ai comisiei și cred că din acest motiv cetățenii irlandezi sunt mai conștienți de existența acestei comisii. Deputații au rolul de a promova activitatea acestei comisii. Sper că statisticile vi se, păreau, vi se vor părea utile. Vorbesc despre activitatea de anul trecut. Există câteva domenii care merită atenția noastră. Suntem priviți ca fiind uh, Comisia Cenușăreasă, însă suntem Comisia care are contactul cel mai direct cu cetățenii europeni, fie că ni se adresează cu probleme legate de pensii, fie că e vorba despre gestiunea deșeurilor și așa mai departe. Tratatul de la Lisabona ar uh, urma să ne consolideze chiar activitatea Menționez faptul că avem o cooperare foarte strânsă cu ombudsmanul. Raportul acesta sublinează și importanța misiunilor, vizitelor pe teren. Cred că toate rapoartele au fost importante, însă problema Nord Stream a fost foarte importantă. De asemenea, raportul cu privire la registrele companiilor registrele false. Și, în sfârșit, aș vrea să spun că cele mai multe peti petiții se referă la mediu. Și poate aceasta pentru că legislația este foarte bogată în domeniu. Și, în sfârșit, un aspect cu care nu m-am ocupat în acest raport vin de la o reuniune la care au participat uh, experți în domeniul agriculturii și mediului și care vorbesc despre cât de puțin se aplică legislația pe teren. Cred că este un domeniu în care Parlamentul trebuie să acționeze. Știu că Comisia este cea care se ocupă de aplicarea legislației în vigoare, însă cred că și Parlamentul trebuie să știe ce se întâmplă în statele membre dacă nu să asigure respectarea legislației. Cred că mă voi opri aici pentru că văd că nu mai avem foarte mult timp. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă McGuinness. M-am uitat deja peste raport și, după părerea mea, este un raport de foarte bună calitate, este un raport clar care merge la țintă și care analizează foarte bine rolul comisiei noastre. Domnul Mavromatis dorește să ia cuvântul domnul Mitchell. Nu mai sunt alte cele de intervenție. Fiecare are două minute la dispoziție pentru că mai trebuie să examinăm o petiție în prezența petiționarului. Domnul Mavromatis, mai întâi două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Faptul că acest raport este nuanțat este excepțional. Mergem dincolo de statistici, cifre și procente. Încercăm să vedem care sunt procedurile indispensabile pentru a vedea care este sarcina comisiei noastre și a ombudsmanului și doamna McGuinness evidențiază aceste lucruri. Datele ne permit să vedem foarte clar acest lucru. Acest raport se înscrie foarte bine în contextul actual și pentru că mediul preocupă întreaga lume. 309 petiții se referă la mediu. Urmează domeniul drepturilor omului. Și asta arată faptul că atât comisia noastră cât și petiționarii sunt sensibili la aceste domenii. Însă Ceea ce mă preocupă cel mai mult, domnule președinte, este faptul că, în ciuda faptului că se înregistrează progrese în multe state membre legate de petiții, există noi state membre, Bulgaria sau România, de exemplu, care bat toate recordurile în ceea ce privește petițiile. Trebuie să insistăm asupra acestui punct. Colega noastră va elabora textul definitiv, vom uh, depune amendamente. Cred că raportoarea noastră a făcut o treabă excelentă și sper că va fi constructiv pentru activitatea Comisiei noastre și a Parlamentului European. Mulțumesc. Domnul Michel are cuvântul două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să o felicit pe doamna McGuinness pentru acest raport. Cred că a menționat uh, cam toate elementele care trebuiau ridicate. Și apoi aș vrea să spun că atunci când delegațiile se deplasează în străinătate, ar trebui să existe un proces verbal al acestor uh, întâlniri. În sfârșit, dacă vrem ca această comisie să fie credibilă în Parlamentul European, mai ales după ce rolul Parlamentului va fi consolidat în urma creșterii puterilor de codecizie după adoptarea tratatului de la Lisabona, ar trebui să nu creăm speranțe deșarte petiționarilor, să nu îi încurajăm pe cetățenii să ni se adreseze când știm dinainte care va fi rezultatul. Trebuie să preluăm doar acele cauze care țin efectiv de competența noastră și în cazul cărora există cu adevărat șanse să se obțină ceva. Pentru că dacă oamenii vin aici degeaba, cred că pierdem timpul și, și ei își pierd timpul și acest lucru nu sporește prestigiul Parlamentului European. Asta am vrut să spun și încă o dată o felicit pe doamna McGuinness pentru raport. Mulțumesc foarte mult. Domnul Robert, două minute. Aș vrea să o felicit pe doamna McGuinness pentru raport. Este o supapă de siguranță. Trebuie să permitem cetățenilor să-și prezinte în mod adecvat plângerile. F și G, punctele F și G sunt foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că statele membre răspund atunci când trebuie. Iau notă de punctul T. E nevoie de personal și sunt impresionat de observațiile pe care le face în ceea ce privește Equitable Life, un caz în care nu am avut încă un răspuns. Știu că colegii noștri din Marea Britanie depun eforturi, însă nu am avut încă o reacție. Și cel mai important este alineatul 9. Petiționarii nu au dreptate întotdeauna, trebuie să li se dea ocazia să-și prezinte cauzele, chiar dacă nu au întotdeauna dreptate. Încă o dată felicitări doamnei McGuinness pentru acest raport. Tak, jedna minuta i 50 sekund. Un um, minut. Yes, thank you, Chairman. I'll be very brief. Domnul Floyd. Your own report on your own activity for your own plenary according to Rule 192 of the uh, uh Conform uh, regulii 192, în plenar acest raport uh, se referă la activitatea dumneavoastră. Eu sunt aici ca observator M-a impresionat foarte mult intervenția domnului Mitchell. A spus un lucru foarte important, care apare foarte des în discuțiile dintre mine și colegii mei de la comisie. Ultimul lucru pe care doresc să-l spun este că după raportul de anul trecut uh, al domnului uh, Buzutil, se încerca deja o stabilire a tipologiei, tipologiei activității dumneavoastră. Activitățile cele mai utile sunt conturate tot mai clar și acesta este un pas în direcția cea bună. Mediatorul european face același lucru, uh, se pare că an de an uh, adună tot mai multe resurse pentru activitatea dumnealui și cred că acest lucru este foarte bine și trebuie să continue. Mulțumesc! Doamna McGuinness are cuvântul. Trebuie să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii și comisiei foarte repede în legătură cu uh, ce a spus domnul Robert, Sir Roberts în legătură cu echitatea. Uh, așteptăm să vedem răspunsurile care ni se transmit în legătură cu considerentul Q, ceea ce spune domnul Mitchell este foarte important. Întotdeauna există dubii în privința admisibilității petițiilor și este bine să nu promitem ceea ce nu putem să și uh, asigurăm. Cei care au contribuit la activitățile comisiei le-au spus petiționarilor că nu le putem uh, aloca fonduri, însă că vom încerca să facem un raport foarte corect voi ține cont de observația domnului Mavromatis în ceea ce privește personalul. Vom ține cont și de acest lucru. Sper să ne amintiți când votăm în legătură cu acest raport. Mulțumesc! Termenul limită de depunere a amendamentelor este 12 martie la ora 12. și se va vota pe 31 martie. Vreau să-i adresez felicitări domnului Măghinis pentru acest raport. Revin la ce a spus domnul Floyd, și anume că ar fi bine să subliniem momentele în care petițiile s-au bucurat de succes, dar nu știu dacă acest lucru este posibil. În cei cinci ani pe care i-am petrecut în această comisie, iată ce am constatat. Uh, am constatat că nu putem găsi soluții imediate. Noi putem doar să propunem soluții. Cu toate acestea, abordarea noastră sistematică a anumitor aspecte este fructuoasă după un anumit interval de timp. Vă amintesc că în urmă cu patru ani am analizat problema discriminării uh, împotriva companiilor din statele membre noi în statele membre vechi. Comisia a luat o poziție, noi am transmis informațiile autorităților din statele membre și acest lucru a demonstrat că am avut succes, nu am mai primit petiții, problema aceasta nu a mai apărut. Dacă analizăm uh, problemele legate de Agenția Germană de Îngrijire a Copiilor, Ugenemt, putem constata că situația s-a îmbunătățit în acest domeniu. Dacă ni se adresează un anumit petiționar, poate că situația lui personală nu se va îmbunătăți neapărat ca urmare a acelei intervenții. Cu toate acestea, primim tot mai puține plângeri și cred că situația la acea agenție de îngrijire a copilului din Germania se îmbunătățește. Acest lucru nu se vede foarte clar în statistici. După 4-5 ani de activitate în cazul acestei comisii, impresia mea este că putem aduce îmbunătățiri în anumite cazuri. Îi mulțumesc, um, domnului Măghinis, pentru că s-a referit, de exemplu, la conducta Nord Stream Guvernul suedez face referire periodic la informațiile incluse în raportul nostru în legătură cu acest domeniu. Nu știm dacă se va construi sau nu această conductă, însă știm că raportul nostru este acum un instrument de care beneficiază cei care critică acest proiect. Cred că dacă analizăm problema pe termen lung, putem uh, vedea cu optimism și în mod pozitiv activitatea noastră. Trecem acum la punctul 15, petiția numărul 354 din 2007. Anastasia Gachi se află alături de noi sau există cineva care să vorbească numele dânsei? Aveți 5 minute. Domnule președinte, domnilor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia de a interveni. Articolul 6.2.1 din Convenția Drepturilor Omului, care a fost aplicat în um, țara mea în 1978 și regulamentul 1348 din 2000, care a fost transpus în 2003 și care se referă la transmiterea și notificarea documentelor, actelor judiciare, extrajudiciare în materie civilă sau comercială. În martie 2006, Ana Sancțieni nu a ținut cont de acest text. Petiționarul pe care îl reprezint și care, în ciuda faptului că a dat judecătorilor de instrucție adresa domiciliului său din Germania și adresa mea, care dovedea că domiciliul nostru se, era în Düsseldorf, judecătorul a transmis notificări la o adresă care nu era adresa noastră, lucru care a avut ca rezultat faptul că nu am primit documentele, astfel încât mandatele de arestare au fost astfel încât tatăl meu a fost arestat. Când a fost la Atena, a fost arestat și condamnat la 12 ani de închisoare însă nu s-au adunat uh, probe care să susțină acuzarea lui. Toată această cauză a fost prezentată în instanță de unul dintre prietenii noștri. În noiembrie 2008 dosarul a fost examinat, ministrul justiției ne-a cerut scuze, a cerut scuze familiei noastre, a vrut să știe numele judecătorului de instrucție, a cerut de asemenea ca tatăl meu să fie eliberat și pe 15 noiembrie la ora 12, judecătorul din primul tribunal corecțional din Atena a sunat la minister și a spus nu îți, vei eliber, îți ve, veți elibera pe acest domn. Acest lucru ține de competența noastră. Nu uh, vă amestecați pentru că veți avea probleme. Așa cum a spus domnul Sanitas, judecătorul de, judecătorul de la Curtea Constituțională, care se afla și dânsul în, acest, în acea situație, a fost de aceeași părere cu mine. Iată ceea ce vă rog. Tatăl meu va fi judecat în 2009, dar având în vedere că nu avem încredere în sistemul judiciar din Grecia, având în vedere cele ce s-au întâmplat până acum, uh, nu pot să am încredere în sistem. Prin urmare, doresc să vă rog ca unul dintre membrii comisiei dumneavoastră să fie prezent la proces. Pentru că o persoană nevinovată de 74 de ani este reținută. Domnul Cocalis, care are foarte multe relații printre judecători, foarte multă influență. Acum îi dau cuvântul colegului meu, Rainer Rainer, care vă va spune mai multe. Vreau să adaug ceva. Scopul acestor reguli, care doresc să stabilească aceleași condiții între cetățenii europeni care locuiesc în statul lor de origine sau și în alte state, este următorul. Un grec trăiește în Germania de mulți ani. Dacă se deschide o anchetă împotriva lui, el trebuie să fie informat de acest lucru în Germania. Scopul acestui lucru este ca persoana să știe că s-a deschis o anchetă și să-și poată organiza apărarea în mod corespunzător. Domnul Vachis este victima unei erori de procedură. Stata, statul care a inițiat ancheta recunoaște faptul că domiciliul acestei persoane este în Düsseldorf și activitățile germane, autoritățile germane au confirmat că domiciliul acestuia este în Germania. Acest lucru nu justifică emiterea la doar câteva zile după uh, sosirea acestei persoane în Atena a unui mandat de arestare. Înțeleg îngrijorarea acestei familii, având în vedere că această persoană în vârstă este reținută de mult timp și starea sa de sănătate nu este foarte bună și uh, îngrijorarea familiei este că nu va supraviețui acestui arest. Mulțumesc. Domnul Thomas Longwitz are cuvântul din partea Comisiei. Uh, <clears throat> yes, uh, the European Commission has no Comisia Europeană nu are niciun fel de putere de a interveni în sistemul de justiție penală din niciun stat membru. Atribuțiile Uniunii Europene și Comisiei în domeniul penal derivă din tratatul privind Uniunea Europeană. Articolul 33 al acestui tratat prevede că statele membre sunt răspunzătoare pentru asigurarea legii și ordinii în um, statul respectiv. Această problemă ține de competența exclusivă a guvernului grec, iar Comisia nu are nimic de adăugat. Vă mulțumesc! Teraz pan Gorgiu. Pani dostanie głos trochę później. Domnul Gorghiu și apoi domnul veți avea cuvântul. Domnule președinte. Avem un caz de încălcare a regulamentului 1348 din 2000 referitor la transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare. Dar având în vedere articolul 38 și 35, paragraful 5, înseamnă că transmiterea documentului trebuie să facă bine, lucru care este indispensabil, care ne face să credem că este indispensabilă reanalizarea acestui dosar. Având în vedere că autoritatea competentă, deși cunoștea adresa petiționarului care din 1975 locuiește în străinătate, din 1960 locuiește în străinătate, judecătorul a decis să transmită documentele la o adresă pe care nu a folosit-o niciodată familia petiționarului. Cred că nu e vorba de o chestiune intenționată, ci mai degrabă de o eroare umană. Comisia consideră că acest lucru ține de competența autorităților din Grecia, însă petiția ține de logică și de justiție, care implică existența transmiterii și notificării actelor judiciare și extrajudiciare. Vă mulțumesc! Proszę Państwa, to jest sytuacja dosyć, dosyć specyficzna, bo rzeczywiście trudno powiedzieć. Sytuacja jest neobișnuită. Nu se poate spune că Comisia este competentă în probleme judiciare. Cu toate acestea, ceea ce ați spus în legătură cu lipsa notificării și cele spuse de domnul Gogui, uh, ne fac să credem că este nevoie de clarificări suplimentare. Cred că putem scrie și putem ruga să ni se transmită clarificări. Doamnă, aveți cuvântul dacă doriți, dar nu pentru foarte mult timp. Vă mulțumesc. Domnul Gheorghiu a spus deja exact ceea ce vreau să spun și eu. Vă mulțumesc! Președintele, există un regulament al comisiei, suntem informați, avem și numărul acestuia. Cred că încă mai sunt căi de a ne adresa uh, comisiei mai sunt uh, în dosar câteva chestiuni despre regulamentul 1348 din 2000. Comisia dorește să spună ceva în legătură cu acest lucru? Nu. Cred că această problemă ține în exclusivitate de Grecia. Nu am nimic de adăugat. Bun, atunci uh, vom face așa cum am uh, propus acum câteva minute. Mulțumesc mult petiționarilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez reprezentantului comisiei. Am evocat aici cazul unei erori uh, umane. Am scos din discuție reaua intenție. Dar dacă trecem la închiderea unui dosar în mod atât de sec, spunând că comisia nu are nicio competență, că ține de competența exclusivă a guvernului grec, vă întreb ce rost mai are să ne aflăm aici, președintele. Dar nu am închis această petiție, încă nu am făcut-o. Dau cuvântul reprezentantei Greciei. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de la reprezentanța permanentă a Greciei, sunt judecătoare detașată pe lângă reprezentanța permanentă pentru cooperare judiciară și regulamentul la care ne referim se referă la notificarea și transmiterea actelor în materie civilă și comercială. Sfera de aplicare exclude chestiunile penale. Judecătorul de instrucție nu era în măsură de a face notificarea folosindu-se de acest regulament. Este interzis. Dacă documentele erau notificate conform regulamentelor internaționale, cred că am fi știut-o, pentru că persoana respectivă, judecătorul de instrucție, ar fi putut să ne dea mai multe informații dacă se afla alături de noi azi. Tribunalele sunt foarte atente la problema notificării persoanelor implicate în litigiu, că fie că sunt reclamanți, pârâți sau cetățeni implicați în caz. Dacă persoanele primesc notificarea, ele se pot prezenta în persoană doamna implicată în acest caz a spus că a furnizat adresa corectă. Având în vedere că părerea comisiei este că acest lucru uh, este de competența Greciei, eu să-i împărtășesc părerea. Ați spus că dacă judecătorul s-ar fi aflat aici, n-ar fi putut explica. Dar nu așteptăm uh, să vină aici judecătoarea ca să uh, ne explice. Îi vom scrie și vom cere clarificări. Trecem la punctul 16, 440 pe 2006. Doamna Elizabeth Carafalo are cuvântul. Bună ziua! Această petiție se referă la posibilitatea că statul maltez ar fi acordat ajutor de stat uh, în uh, condiții preferențiale anumitor companii de stat. DG deci, Competit, concurență a fost uh, implicat într-un, într etapă târzie a procedurii și dorim să le mulțumim pentru interesul manifestat de persoanele implicate care încearcă să se asigură că sunt aplicate regulile de concurență. Trebuie să subliniez și faptul că situația s-a schimbat de când a fost depusă petiția, având în vedere că în octombrie 2008 întreaga structură a tarifelor din Malta a fost revizuită. Suprataxa pe combustibil a fost eliminată. Este foarte dificil să comentăm acum asupra situației, având în vedere că nu deținem informații în legătură cu situația actuală. Îi rog pe petiționar să ne dea informații actualizate în legătură cu situația și, de asemenea, vreau să vă aminesc că în legătură cu situația anterioară, Comisia și-a exprimat deja opinia. Nu existau suficiente elemente pentru a trage concluzia că e vorba de ajutor de stat. Cea mai bună metodă de a sancționa acordarea de ajutor de stat nu este prin comisia noastră. Există proceduri specifice pentru încărcarea regulilor ajutorului de stat. Și trebuie să verificăm dacă acestea au fost respectate, astfel putem evalua problema corect. Uh, prin urmare, rog petiționarul să ne dea informații actualizate cu privire la situație și vom stabili apoi dacă e vorba sau nu de ajutor de stat. De asemenea, dorim să ni se explice care sunt circunstanțele obiective care l-au determinat să creadă că e vorba de ajutor de stat, pentru că, în general, diferențele de preț aplicate consumatorilor pot fi justificate în uh, moduri diferite, în prin circunstanțe obiective uh, foarte clare. Închidem această petiție, spune președintele. Trecem la punctul 17, petiția numărul 0951 din 2004. Doamna Monica Salovcic are cuvântul. Domnule președinte, e vorba de articolul 97 alineatul 5 în legătură cu regulamentul privind TVA-ul. Comisia a anchetat această problemă și pe 21 ianuarie 2008 am trimis o opinie informată autorităților poloneze. Răspunsul acestora a fost că pregătesc o schimbare a regulilor privind TVA-ul. În cazul Alicia Sasnovska s-a înaintat curții de justiție o solicitare de um, decizie preliminară, de decizie de îndrumare, hotărârea instanțelor poloneze nu a fost în conformitate cu uh, cea a Curții de Justiție. S-au dat uh, recomandări în legătură cu metoda armonizării legislației poloneze. În 2009, Comisia a primit o scrisoare din partea autorităților poloneze care au spus că pe 7 noiembrie 2008 din 7 noiembrie 2008, prin care se explica că articolul relevant din uh, legislația poloneză a fost abrogat. Uh, și, prin urmare, problema era rezolvată la 31 decembrie 2008. Comisia recomandă com închiderea acestei petiții. Președintele, doamnă, înseamnă acest lucru că această sumă imensă nu va trebui plătită sau înseamnă că suma va fi plătită mai repede? Trebuie să înțeleg că acești 250.000 de sloți nu vor fi plătiți? Corect. Atunci vă rog să ne scrieți. Mâine, eventual, ar fi foarte bine, pentru că pentru noi este foarte, foarte important. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați ocupat de acest subiect și pentru explicațiile pe care ni le-ați furnizat azi. Acest lucru afectează foarte mulți um, oameni de afaceri polonezi și reprezintă o problemă crucială. Această situație durează de patru ani, de peste patru ani. Noi chiar ne-am luptat pentru petiționari în legătură cu acest subiect. Vă rog să ne scrieți mâine, să ne spuneți tot ce ați spus aici astăzi, pentru că Răspunsul pe care îl avem noi nu mai este actualizat, a fost depășit de situație. După cum vedeți, spune doamna Monica, am probleme uh, de sănătate, nu mă simt foarte bine. Voi încerca să vă transmit uh, această scrisoare până la sfârșitul săptămânii. Președintele, nu vom închide acum această petiție. Ne vom asigura că avem toate datele. Mulțumim foarte mult, doamnă. Văd că toți uh, membrii uh, prezenți ai comisiei noastre sunt de acord cu ceea ce spun eu. Prin urmare, pot încheia ședința de azi. Coordonatorii se vor întâlni mâine la 9 și întreaga comisie se întâlnește la 10. Vă mulțumesc foarte mult!